Dragi colegi, doamnelor și domnilor, e o plăcere pentru mine să vă urez uh, bun venit uh, la această audiere cu privire la drepturile, implicațiile legate, drepturile fundamentale legate de big data, metadate. Aceste uh, date pot aduce oportunități pentru cetățeni, pentru mediul de afaceri și pentru guverne. Strategia europeană pentru uh, piața unică digitală recunoaște potențialul uh, pentru tehnologiile și serviciile bazate pe date ca un catalizator pentru creștere economică. Metadatele nu sunt un uh, fenomen nou, însă noile tehnologii ale informației, care sunt tot mai ieftine și mai disponibile, au permis companiilor și guvernelor să folosească algoritme complexe pentru a corela datele personale și informațiile pentru a identifica uh, modele, pentru a uh, preveni uh, comportamentul unei mari părți ale populației în diverse scopuri comerciale, de știință, pentru sănătate sau pentru aplicarea legii. În contextul acestor obiective, metadatele uh, comportă însă și riscuri foarte importante, mai ales cele legate de protecția drepturilor fundamentale garantate de către Cartea Europeană a Drepturilor Omului. Proliferarea datelor uh, uh personale atât în ceea ce privește uh, adunarea, cât și uh, stocarea lor, combinația aceasta între seturi de date care conțin date personale din surse diverse, care câteodată sunt uh, stocate pe o perioadă nelimitată sau folosirea unor algoritmi uh, părtinitori, calitatea scăzută a datelor uh, sau corelațiile hazardate pot duce la proceduri de luare deciziilor greșite, la discriminare și la excluziune socială a persoanelor. Uh, autoritățile uh, din Uniunea Europeană și din uh, Statele Unite au recunoscut aceste probleme, lipsa de transparență, un dezechilibru, refuzul de a refuza, deci refuzul privind accesul în ceea ce privește datele de sănătate sau probleme legate de securitatea persoanelor cadrul uh, juridic al Uniunii Europene pentru protecția datelor se aplică și în ceea ce privește procesarea datelor personale, mai ales în uh, operațiuni de mare uh, anvergură. Regulamentul 2016-679 și Directiva 2016 din, din 2016-680 împreună cu directiva privind protecția vieții private la nivel electronic, directiva 58 din 2002, Uh, asigură un set de reguli și principii care asigură protecția datelor personale pentru persoane uh, private garantându-le uh, drepturi care nu pot fi eludate. Deci aceste, acest cadru juridic asigură dreptul la viața privată și la protecția datelor. Parlamentul European, în rezoluția sa din 10 martie 2016, pentru o economie bazată pe date subliniază faptul că protecția datelor uh, e un principiu neutru care se aplică activităților cu metadate din Europeană și deci trebuie, e un principiu care trebuie respectat pe deplin. Audierea de astăzi abordează implicațiile metadatelor asupra datelor fundamentale, atât în ceea ce privește folosirea acestor metadate pentru activități comerciale, cât și în uh, domeniul administrației publice, de către autoritățile de respectarea legii. Invitații noștri vor prezenta uh, diverse fațete, diverse puncte de vedere, mediul de afaceri, uh, autorități, uh, administrații publice și private, uh, pentru ca noi să avem o vedere de ansamblu acestui domeniu atât de important, crucial. Aș dori să mulțumesc invitațiilor noștri că ne onorează cu prezența. Aș dori să spun câteva cuvinte despre felul în care se va Uh, derula audierea. La sfârșitul fiecarei sesiuni vom avea întrebări și răspunsuri cu eurodeputații. Această ședință este transmisă pe internet și um, uh, intervențiile vorbitorilor vor fi toate înregistrate. Și ca întotdeauna avem și interpretare, deci puteți să uh, vorbiți uh, în uh, limba dumneavoastră. Deci doream să vă informez în legătură cu acest lucru. Uh, prima sesiune pe care o începem chiar acum se referă la utilizarea comercială a metadatelor. În timpul acestei uh, prime sesiuni vom avea o perspectivă generală în ce privește metadatelor și implicațiile privind protecția datelor și apoi uh, vom examina deci vom avea punctul de vedere al industriei și al consumatorilor în a treia parte a sesiunii vom da uh, cuvântul și reprezentanților comisiei. Aș dori în primul rând deci, să dau cuvântul uh, reprezentantului um, uh, uh, reprezentantul uh, supraveghetorului european privind uh, protecția datelor, domnul Cristian Decuna. Aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și eu pentru prezență. Sunt puțin răcit, deci îmi cer scuze dinainte pentru voce. Aș dori să vă mulțumesc în numele instituției pe care o reprezint pentru uh, invitație. Este o inițiativă binevenită care se osesește la momentul uh, potrivit. Acum uh, aș dori să fac câteva observații în legătură cu metadatele. Uh, Uh, și uh, de ce autoritățile de protecție a datelor, de ce un observator european pentru protecția datelor uh, sunt interesate de acest subiect. În ceea ce privește tehnologia, avem o combinație în benzi de transmitere și capacități de stocare imense. Însă valoarea pentru guverne și pentru mediul de afacere a acestor seturi de date este imensă și ea constă în posibilitatea de a înțelege și de a anticipa comportamentul uman. Deci, ă, aceste metadate nu sunt neapărat o tehnologie, ci neapărat uh, o uh, posibilitate de a rezolva orice problemă socioeconomică. Aceste metadate pot să se deplaseze într-o clipă și pot fi uh, stocate la nesfârșit. Și Uh, aceste um, servere reprezintă al 12-lea consumator de electricitate undeva între Spania și Italia. Uh, deci toate aceste servere vor urmări și vor, uh, vor supraveghea comportamentul dumneavoastră. E un adevărat, e un adevărat univers și nu e vorba decât de vârful icebergului, pentru că se pare că în 2020 uh, vor exista 22 de miliarde de utilizatori. Uh, se pare că toate datele uh, folosite de către sau adunate de pe urma internetului obiectelor vor fi monetizate. Aceste metadate au apărut și au modificat fluxul normal de date. Protecția datelor în Europeană a avut două obiective. În primul rând, uh, uh, promovarea uh, pieței interne cu protecția drepturilor și a intereselor persoanelor și noi am insistat întotdeauna că e nevoie de a influența tehnologia, dar fără ca ea a fi împiedicată să funcționeze. Grație Comisiei dumneavoastră, nou regulament privind protecția datelor Uh, și directiva privind protecția vieții private uh, au un obiectiv foarte clar, dar aceste metadate împreună cu inteligența artificială, cu robotica, cu uh, învățarea artificială exercită o presiune foarte mare asupra drepturilor care fac obiectul Cartei Drepturilor Fundamentale. Uh, scandalul Snowden a uh, declanșat foarte multe îngrijorări în legătură cu practicile de supraveghere efectuate de către state, dar astăzi oamenii încep să își pun uh, întrebări în legătură cu puterea de care de, de, de, dispun anumite companii, mai ales în spațiul digital. Oamenii se simt cumva amenințați de această putere și Comisia Europeană a vorbit uh, despre acest subiect uh, în uh, discriminarea pe piețele digitale. Eurobarometrul din Statele Unite, dar și din Europeană, da, denotă faptul că majoritatea populației nu are încredere în companii atunci când folosesc servicii online. Uh, oamenii se simt uh, stingheriți pentru că drepturile lor fundamentale, care sunt uh, consfințite în legislația primară, nu sunt respectate. În primul rând, dreptul la viața privată rămâne o valoare universală, pentru că altfel nu a exista o piață pentru draperii și pentru ochelari de soare. Însă, protecția vieții private nu este garantată în mediul digital, ceea ce pentru noi, generația Y, ar putea să fie o problemă. Apoi, principiile care sunt uh, detaliate în cartă, inclusiv uh, consimțământul pentru, pentru procesarea datelor, apoi uh, stocarea minimă a acestor date, apoi claritate în ceea ce privește cine deține controlul, apoi folosirea datelor doar în anumite scopuri pentru care ele au fost inițial colectate. Deci toate aceste metadate pun o mare presiune asupra acestor principii. Și autoritățile pentru protecția datelor răspund, spunând că aceste tehnologii și practici nu sunt compatibile cu principiile regulile pentru protecția datelor și deci uh, ar trebui să ne uh, opunem lor. Apoi, uh, o altă reacție ar fi că principiile ar trebui să se schimbe pentru că vremurile se schimbă, însă noi avem o abordare diferită. Noi considerăm că principiile trebuie să fie respectate, dar trebuie să ne asigurăm că ele trebuie să uh, devină o realitate pentru persoanele care depind de ele. Apoi, libertatea de exprimare. Aici uh, e inclusă și libertatea de a alege. Uh, E o controversă în ceea ce privește zvonurile, toate în urma algoritmelor uh, care nu au uh, ca prioritate libertatea de exprimare. În al, treilea, în al patrulea rând, nediscriminarea uh, duce la servicii, inclusiv servicii de acordare de credite și de asigurare. Și unii au spus că mâna invizibilă a lui uh, Adam Smith a fost uh, înlocuită de această mână imensă a uh, metadatelor și a inteligenței artificiale. Noi spunem că legislația nu este suficientă pentru a aborda aceste pericole în această epocă a metadate și avem o serie de inițiative și de inițiative care includ reguli bazate pe viitor, nu numai în ceea ce privește protecția datelor, ci și confidențialitatea comunicărilor. Uh, ci și uh, um, aplicarea regulilor de autoritățile de protecție a datelor uh, persoane emancipate, de exemplu persoane care um, au acces la informații. Apoi inginerie inovatoare. În avizul nostru din luna septembrie am încercat să desprindem toate aceste tendințe. Noi am uh, uh, studiat fenomene precum urmărirea online, uh, monopolul de putere, serverele pentru aceste metadate. Avizul nostru se bazează pe analiza din 2014, în urma căreia am identificat domenii de aplicare în europeană cu obiective, de exemplu, comune, înlesnirea alegerii, protecția drepturilor individuale și așa mai departe. Există foarte multe sinergii pe care le putem folosi pentru a ne asigura că potențialul acestor metadate este, um, trans, este devine realitate, dar trebuie să ajungem la un echilibru în ce privește libertatea de exprimare, mai ales în ceea ce privește um, um, hotărârea Costa uh, din 2014 și a dreptului uh, la anonimat dar dacă ne uităm în uh, Wikipedia, definiția uh, dreptului la viața privată e capacitatea unui grup sau unei persoane de a păstra informații uh, despre ei și de a se exprima în mod selectiv. Deci nu poți să ai libertate de exprimare fără un uh, drept la viața privată. sunt ca, ca vitezele la mașină. Dacă una este acționată, nu poate să fie acționată și cealaltă. De exemplu, unele persoane pot uh, avea libertatea de a folosi aceste servicii online fără ca ele să fie urmărite. Uh, e nevoie de 10, ani pe ani uh, pentru a, 10 zile pe an pentru a citi aceste politici și poate e și mai, nevoie de și mai mult timp pentru a le înțelege. E nevoie de o informare uh, Uh, eficientă și Comisia spune că efectele uh, pe piața digitală sunt clare. Deci, uh, cu cât unii oameni folosesc anumite servicii în, mediu, servicii în mediul online, cu atât ele devin mai interesante și apoi oamenii sunt încurajați din nou să le folosească. Sigur că unii consideră că aceste servicii devin foarte importante în viața contemporană și astfel se creează o dependență față de aceste servicii. Conferința Europeană a, a Autorităților de Protecție a Datelor a solicitat o punere în aplicare mai coerentă și aveți aici textul. O să trec la următorul diapozitiv. Uh, am uh, contactat uh, agenții care ar dori să facă parte dintr-o casă a unei curățenii digitale, deci ar fi vorba de uh, autorități care ar putea să pună ordine între uh, protecția datelor, de exemplu, protecția de drepturi private și așa mai departe. Să existe, de exemplu, pe uh, internet locuri în care să fii liber uh, să mergi, în care să nu trebuiască să plătești uh, cu libertatea de exprimare, de exemplu. Deci noi considerăm că e momentul să luăm acțiuni concrete Uh, nu avem nevoie neapărat de instrumente suplimentare, ci ar trebui să folosim mai bine împreună uh, instrumentele existente. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Acum dăm cuvântul uh, reprezentanților industriei și mediului consumatorilor. Începem cu Luca Rister, care reprezintă Business and deci- Decision Benelux care ne va prezenta punctul de vedere al industriei și a entităților comerciale în ce privește metadatele. Aveți cuvântul. Thanks for having us, BND. Vă mulțumesc, vă mulțumesc că ne-ați chemat. Mă cheamă Luca Reiser, mă ocup cu analiza volumelor mari de date și până când îmi apar pe ecran uh, fișele, se pare că sunt în pregătire, pot să vă prezint deja pe scurt compania mea. Suntem un furnizor de servicii în domeniul IT și ne ocupăm cu, și avem în jur de 2500 de consultanți în lume și furnizăm servicii legate de date. Colectăm date și susținem decizii pentru a interacționa pe canale digitale. Cum vedeți eh, aici, eh, putem trece deja la cel de-al cin, la cel de-a cincea imagine. Deci eh, gândim noi modele de afaceri prin colectând, colectarea datelor pentru a susține deciziile și nu folosim big data sau small data, folosim orice fel de date și aici uh, vedem uh, o serie largă de investiții din sectorul privat și public. Uh, obiectivul nu este doar de a colecta date, ci de a aduce decizii mai bune, ceea ce duce la rândul său la um, îmbunătățiri pentru clienți și consumatori. Aici aveți o listă din, a câtorva dintre clienții noștri. Suntem foarte activi în serviciile financiare, deci acolo intimitatea este foarte importantă, științele uh, sănătății, folosim și conlucrăm și cu Ministerul Sănătății în Belgia pentru a preveni frauda, unde folosim modele statistice pentru a preveni evaziunea fiscală, de exemplu. Acest lucru aduce beneficii pentru societatea belgiană. pentru a merge rapid, am parcurs rapid introducerea pentru a ajunge la cele învățate pe teren. Vedem o creștere din ce în ce mai mare a cererii pentru date. Această creștere este din ce în ce mai evidentă. Vedem o schimbare foarte mare în comportamentul consumatorilor care vor să liberalizeze modalitatea de a utiliza datele în momentul de față. De asemenea, asistăm la o necesitate de a stoca aceste date. Companiile produc date într-un ritm foarte alert și vor să le stocheze, ceea ce nu era cazul până în urmă cu un an sau doi. Înainte, uh, companiile încercau să facă agregate de date, să stocheze doar datele relevante, iar acum stochează totul pentru că vor să fie pregătite pentru orice posibilitate în viitor. Există exemple bune cum ar fi Amazon, care a început să o facă în urmă cu 5, 6, 7 ani uh, Uh, au început să colecteze foarte multe date, gândindu-se că acest lucru îi va ajuta la un moment dat, ceea ce s-a adeverit. Și multe companii urmează acum aceeași paradigmă. După aceea, uh, concatenarea datelor uh, este un lucru extrem de important. Nu este vorba doar de toate datele pe care le poate aduna o companie, ci to- to- toate tipuri de date, multe date publice, chiar și web scraping care pune o problemă în ceea ce privește viața privată. Companiile vor să manipuleze aceste date și vor să crească viteza de achiziționare a datelor totul contribuie, și de aceea am pus un plus aici, totul contribuie la modelul nostru de afaceri pentru că deschide o serie de noi oportunități de a, uh, afaceri cu aceste companii. Aici vedeți câteva minusuri, câteva potențiale dezavantaje. Se uh, interpretează greșit regulamentele Unele, unii clienți sunt foarte avansați, alții văd regulamentele ca probleme. Și în sectorul privat, privat nu există suficient cercetători pentru a face față acestor schimbări. Uh, anumiți clienți nu au suficient personal în departamentul juridic pentru a uh, trata aceste uh, cereri de privacy by design pentru orice proiect care include volume mari de date. Cum unele companii adună date de 20 de ani, de aceea există și compania mea. Mai sunt uh, multe date care există pe undeva uh, sub o guvernanță incertă. Există foarte multe necunoscute în general, nu neapărat în ceea ce privește domeniul de reglementare. Și această guvernanță este greu de implementat pentru că nu pare să existe o structură particulară subiacentă și companiile în momentul de față încearcă să meargă spre conformitate, dar într-un fel, uh, dar în același timp uh, încercând să își salveze propriile interese. Ce ne rezervă viitorul? Date în streaming, IoT, mm, deja avem aceste proiecte, dispozitive conectate, date un volum extrem de mare, uh, uh, rețele sociale, deep learning și învățarea profundă și a inteligența artificială. Aici vorbim în special de modele statistice care pot să facă față la volume foarte mari de date cu mai puțină intervenție umană. Ceea ce înseamnă că dispozitivele încep să gândească singure și să creeze noi valori din datele disponibile. Vedem din ce în ce mai multe servicii în cloud, ceea ce pentru noi uneori este dificil pentru că există foarte mulți furnizori care care oferă foarte multe servicii, deci este dificil de gestionat. Uh, este vorba de cloud, uh, datele trec prin rețele publice, deci există și Uh, preocupări legate de viața privată. Există și noi paradigme, cum ar fi blockchain, uh, care ar putea să schimbe complet uh, fața sectorului financiar. Câteva dintre întrebările noastre. Cum putem să operaționalizăm aceste procese prin gestionarea informației și analitică? Exist, care sunt cele mai bune practici în privacy by design? Ă, dumneavoastră deja lucrați pe acest domeniu, deci este o cale bună înainte. Ce se întâmplă cu comunitatea GDPR ă, și grupurile de susținere? Cred că sectorul public și privat și-ar dori mai multe audieri de acest gen, însă și în format deschis în care să putem discuta despre problemele presante și care sunt uh, standardele industriei uh, dincolo de guvernanța datelor și conformitate. Preocupările noastre uh, sunt că acest domeniu ar putea să iasă din Uniunea Europeană când este posibil. Există proiect, o altă preocupare o reprezintă proiectele clandestine care sunt în interiorul unei organizații fără ca să fie observate de, organi- de autorități și, uh, de exemplu, dacă vrei să uh, intri în conformitate cu GDPR, uh, poți să te acoperi, să folosești paravanul unei mici fraude pentru a face o fraudă mai mare răspunsuri acum. Mm, văd că timpul mi se încheie, deci eh, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție în eh, secțiunea de întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Urmează eh, domnul David Martin de la PEUC pentru a prezenta punctul de vedere al consumatorilor. Aveți și dumneavoastră 10 minute la dispoziție. A PowerPoint presentation, but I bought... Mulțumesc, domnule președinte. Pentru prezentarea mea am venit cu un prieten, o prietenă. E prietena mea, Kela. Poate ați mai văzut-o, că acum e la vești, la știri peste tot. E o păpușă conectată și vrea să fie cea mai bună prietenă a fetiței dumneavoastră, ce puțin așa spune publicitatea. Și poate vorbi cu fetița noastră despre hobby, despre tot felul de lucruri. E simpatică, e frumușică. Dar S-a făcut anumită cercetare și anumită testare în ceea ce privește aceste jucării conectate și a făcut parte din lotul de jucării testate. Și rezultatul este că această păpușică, de fapt, poate transmite conversațiile a sute de copii către companii din SUA care sunt specializate în astfel de tehnologii și companiile analizează dacă trebuie împărtășite aceste informații cu părți terțe și utilizează aceste megadate pentru scopuri încă necunoscute, mult mai largi. Și noi poate că da, utilizăm informația pe care o colectăm în intern pentru a dezvolta, pentru a cizela, pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre, pentru a face publicitate, pentru a face marketing. Uh, în funcție de politicile de respectare a vieții private. Și aceste companii, de asemenea, sunt uh, situate în SUA. Dar nu e doar atât. Keila vine și cu fraze pre-învățate și va discuta despre, va discuta despre felul care îi plac uh, desenele animate. Și se pare că producătorul Păpuși are relații comerciale privilegiate cu Disney. Și, evident, Ideea este că trebuie să îndeplinești anumite condiții în utilizarea acestei păpuși. Trebuie să semnezi, să te înscrii pe un site. Mai mult decât atât. Toate aceste informații pot fi accesibile de către hacker, ceea ce permite, de fapt, um, acestor hacker să intre în contact cu copiii respectivi. Keila, păpușa de aici, poate discuta despre prăjituri și despre haine. Și am analizat și un alt element, un robot. Da, robotul nu vorbește despre, uh, știin, despre haine și bucătărie, vorbește despre știință. Și, evident, acum uh, ea, păpușica aceasta, fiind cea mai bună prietenă a fetiței dumneavoastră, poate vorbi despre toleranță, despre diferite valori. Și vine la pachet și cu un fel de filtru familial în funcție de tipul de uh, familie. Uh, spre exemplu, dacă e vorba de uh, familii homosexuale, bisexuale, heterosexuale, lesbiane și așa mai departe. Deci toate aceste concepte sunt integrate în sistem, însă cuvintele ca atare nu figurează în vocabularul său. Și se pare că toate aceste lucruri sunt justificate uh, pentru că foarte multe informații pot fi preluate din conversațiile pe care le au copiii cu păpușelele lor. Și se pare că se justifică felul în care tehnologia aceasta poate fi uh, ulterior îmbunătățită. Am nu știu dacă e o justificare credibilă. După părerea mea, Keila este un exemplu despre felul în care megadatele pot fi utilizate și asociațiile de, de consumatori sunt, uh, s-au pronunțat împotriva acestui tip de jucării și de altfel jucăriile acestea au fost și retrase de pe, uh, din magazine. Și autoritățile de protecție a datelor și de protecție a consumatorilor au intervenit. Însă eu cred că mai sunt multe în continuare de făcut. E nevoie de mai multe informații despre astfel de uh, produse, jucării conectate puteți să faceți uh, o noastră singură cercetare pe internet și să găsiți informația disponibilă. Acum, pentru a mă întoarce la big data, megadatele despre care discutăm, am încercat să văd care sunt toate avantajele și potențialul acestor date pentru consumatori, pentru societate în general. Pentru că se vorbește mult despre asta. Eu aș vrea să pun accentul mai degrabă pe îngrijorări acele îngrijorări legate de protecția datelor și dreptul la viață privată, pentru că nu avem îndoieli asupra faptului că există anumite riscuri la diferite niveluri. O mare parte din datele care sunt procesate și pe care noi le numim megadate, sunt de fapt și date personale. E vorba de informații despre cine suntem noi, ce facem, cu ce ne ocupăm. Și există diferite căi de a combina aceste informații. Și Ideea este să se obțină informații suplimentare despre unde locuim, cum călătorim, cum dormim, ce mâncăm, ce cumpărăm, cum trăim, ce ne place, când ne place. Toate aceste lucruri sunt compilate, ideea fiind ca la final să ni se ofere produse care să influențeze comportamentul nostru. Și suntem sub supraveghere comercială constantă, permanentă. Suntem întotdeauna înconjurați de tot felul de uh, Uh, produse și senzori care fac o profilare a, uh, despre noi. Când vă gândiți la profile, vă gândiți la felul în care, în mod clasic, sunt prezentate aceste idei. Dar, de fapt, e vorba de absolut orice tip de informație. E vorba de algoritmi. E vorba de o inteligență artificială. Deci nu știm exact cum anume funcționează. Ceva ce, s-ar, ce ar putea merge prost Uitați-vă, spre exemplu, ce se întâmplă în uh, mass media socială când se difuzează anumite știri false. Și v-aș ruga să vă uitați și la un serial TV intitulat Black Mirror, care deocamdată, da, e științifico-fantastic, dar ne dă deja o idee despre ce fel de viitor s-ar putea să ne aștepte după colț. Și pentru a mă întoarce la realitate, observăm că există un model de business care se bazează deja pe aceste megadate, pe datele consumatorilor care au valoare. Și sectorul de business încearcă să vadă cum pot utiliza aceste date în mod mai eficient pentru anumite servicii care să fie uh, realizate a la carte, personalizate pentru fiecare. Acum, Trebuie să vedem care este legătura care există între consumatori și uh, corporații. Și există un dezechilibru din ce în ce mai mare. Pentru că toată povara revine în ultima vreme consumatorului, care nu știe cum funcționează lucrurile și cum, se, cum, se, cum sunt procesate aceste date. S-ar putea la un moment dat să nu, să nu obții o asigurare dacă nu accepti ca anumite device-uri să fie plasate în, în interiorul casei tale. Apoi, spre exemplu, asigurări de sănătate ca să obții, trebuie să accepti anumite device-uri care să funcționeze 24 ore din 24, să monitorizeze. De exemplu, numărul de pași pe care îi faci în fiecare zi. Deci putem observa că toate aceste informații pot veni din tot felul de uh, uh, device-uri care există în jurul nostru. Și rezultatul este că anumite produse și servicii pot fi oferite sau refuzate consumatorilor în funcție de aceste date. Și e clar că aceste informații pot fi utilizate în mod discriminatoriu sau pentru a face anumite prezumții pe viitor. Și într-un viitor adepărat, ad, apropiat, um, s-ar putea să existe acces la toate aceste informații și prin, prin device-uri de zi cu zi, banale, cum ar fi smartphone-uri și așa mai departe, și jucării, spre exemplu, așa cum am prezentat scopul fiind să se influențeze consumatorii în timp real, fără ca acesta chiar să-și dea seama. Și asta va afecta nu numai dreptul la viața privată, ci și la libertate, libertatea de alegere. Pentru că big data, mega datele vor ajuta întreprinderilor să ne spună de fapt ceea ce dorim noi să obținem sau să avem. Și nu cred că acesta este scopul. Și în același fel, acum se încearcă să se prezică ce anume veți căuta ulterior pe viitor. Însă asta e doar un prim pas. Există algoritmi care fac acest lucru în momentul de față. Deci, cum spuneam, suntem sub supraveghere comercială în permanență și trebuie să înțelegem mai bine cum funcționează aceste lucruri. Pentru că observăm că e un fel de gaură neagră care e din ce în ce mai neagră și nu avem suficiente informații. De aceea trebuie să ne asigurăm că tehnologia este mereu concepută pentru a respecta drepturile fundamentale. Așa sunt concepute regulile de protecție a datelor și de aceea este atât de important să se aplice în mod corect aceste reguli. Și s-ar putea, dacă reușim să facem acest lucru, să generăm acea încredere care în momentul de față lipsește și asta va permite uh, economiei digitale să se dezvolte în mod corect. Deci n-ar trebui să avem niciun fel de negociere ca și punct de plecare pentru ca tot ceea ce este considerat drept fundamental să fie și respectat. Și cred că mă voi opri aici. Dacă eventual aveți întrebări, uh, vă rog să mi le adresați, că la am stins-o, i-am luat bateriile și nu cred că o să mai aibă nimic de zis. Um, let's know here. Mulțumesc foarte mult și acum o intervenție din partea Comisiei din partea Direcției Generale Justiție, care va veni și ne va prezenta câteva informații în ceea ce privește implicațiile juridice ale megadatelor. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, Chair. The Commission... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia se angajează pe deplin Uh, să facă tot ce poate pentru ca economia europeană să devină o economie de succes uh, bazată pe megadate și e foarte important ca beneficiile publice prin intermediul comerțului sau a creșterii sau prin uh, activități la nivel de administrații se bazează pe metadate și mai ales <clears throat> în cazul în care că aceste metadate nu trebuie neapărat văzute ca date personale. Trebuie să înțelegem că Uh, datele stocate în prezent reprezintă un volum imens uh, de date. Deci să nu avem impresia că datele personale reprezintă singurul aspect legat de uh, uh, datele stocate, dar când vorbim despre uh, uh potențialul pentru economie, trebuie să ne dăm seama că el este imens. Deci ori datele sunt produse din exterior ca date nepersonale, date generate de mașini, ori uh, datele personale pot să fie anonimizate, astfel încât să fie folosite în uh, interesul public și interesul public poate să fie uh, urmărit uh, prin intermediul acestor date anonimizate. Deci după ce aceste date personale au fost anonimizate, nu mai sunt date personale și nu mai trebuie să beneficieze de protecția uh, datelor personale în conformitate cu uh, datele stipulate în urma reformei de protecția datelor. Apoi, atunci când vorbim despre datele personale, marile date, metadate, care fac obiectul dezbaterii noastre de astăzi, nu însă și din punct de vedere economic, dar, într-adevăr, avem nevoie de încredere. Metadatele funcționează doar în condiții totale de încredere. Și de aceea cadrul pe care l-am uh, uh lansat în Europa oferă acest lucru. Trebuie să înțelegem că anumite serii uh, de mari date Uh, nu respectă anumite principii cheie ale regulamentului. Există câteva voci care spun că seriile de metadate necesită colectarea tuturor datelor și doar după aceea vom vedea care sunt datele care sunt utile și care nu. Ceea ce, bineînțeles, ar putea fi uh, folosit și pentru un proces de, de, de învățare, învățare Mm, fortuită ulterior, poate că e adevărat, dar totuși principiul uh, limitării sau al uh, uh, minimizării colectării de date conform cu articolul 5 nu e conciliabil cu acest principiu al metadatelor. Deci, la fel cum acceptăm, de exemplu, ca drepturile fundamentale să limiteze activitățile în domeniul economic, în multe zone din activitatea economică, și cum drepturile celorlalți ne îngrădesc pe noi ca uh, persoane, trebuie să ne dăm seama că nu toate aplicațiile privind metadatele vor fi posibile în conformitate cu regulamentul. Trebuie să avem aplicații pentru metadate care respectă uh, nu numai uh, principiile de bază ale regulamentului, ci cu regulamentul, punct. Și aspectele cele mai importante reprezintă limitările privind sfera de aplicare și uh, uh minimalizarea datelor. Mă întreb dacă se poate Uh, maximiza potențialul economic al acestor metadate, respectând în același timp regulamentul. Cred că se poate. Eu am uh, citit literatura de specialitate și, de exemplu, uh, una dintre companiile de consiliere cele mai mari, SSA, în legătură cu folosirea metadatelor, ce scrie această companie pe blogul ei? La prima vedere se pare că regulamentul, precum regulamentul privind protecția datelor, va restricționa informațiile privind uh, clienții datorită controlelor, uh, trageri la răspundere și așa mai departe. De fapt, spune autorul, respectarea legii va aduce cu ea mai multe oportunități și aceasta pentru că multe organizații în sfârșit vor fi obligate să înțeleagă că, uh, în ce constau datele clienților, să le înțeleagă mult mai bine decât înainte și printr-o această mai bună înțelegere, uh, corporațiile vor avea posibilitatea de a aprecia informația despre clienți la dispoziția lor și cum putem, pot fi ele folosite pentru analiza datelor. Uh, și astfel vor putea fi mai ușor trași la răspundere și deci uh, liderii nu se vor mai putea ascunde după deget. Nu uh, se va mai putea spune că datele sunt doar gestionate, ci din contră ei vor fi, uh, putea fi trași la răspundere prin sancțiuni, de exemplu, ceea ce înseamnă că trebuie să gestioneze seturile de date privind clienții în mod corespunzător și autorul de la SSA nu poate fi decât un lucru bun pentru analiza datelor. Și aș mai face și o completare. Probabil că așa la, va fi și când uh, se va pune problema respectării legii. Acum ne dăm seama că NSA, deci Agenția Americană și multe uh, uh, organizații poliționești, de exemplu, sunt uh, copleșite de date, dar chiar din 1995 s-a spus prin regulament că datele trebuie să fie corecte, să fie actualizate, să fie relevante. Sunt principii care ajută uh, la punerea în aplicare a legii și la activitatea de supraveghere. Deci noi, la comisie suntem conștienți de provocările pe care le uh, pun uh, metadate Uh, deci noi eram conștienți de toate aceste preocupări înainte de, deci când am pregătit regulamentul și credem că aceste instrumente ne pun la dispoziție instrumente suficiente pentru o utilizare în domeniul public, atât pentru creștere economică, cât și aplica- pentru aplicații uh, metadate pentru state. Și aș dori să menționez o serie de domenii în care utilizarea acestor metadate, chiar dacă se respectă legislația cu privire la protecția datelor, pot avea, poate avea un impact negativ. Mm, Curtea de mm, uh, Justiție a menționat libertatea de exprimare în hotărârea sa și s-a vorbit despre raportul uh, uh, Casei Albe, dar eu aș dori să menționez libertatea de întrunire, libertatea de mișcare, alegeri echitabile, democratice. Citim acum, um, atunci când a fost ales președintele Obama, am aflat acum că câștigatorul a, fost, a câștigat datorită profilării uh, psihometrice a alegătorilor. Deci întrebarea care este impactul acestor uh, metadate a democrației este foarte pertinentă. Discriminare și apoi, bineînțeles, uh, legislația privind munca, deci drepturile în dreptul de muncă. Deci toate aceste domenii sunt foarte importante și în încheiere spune că uh, faptul că metadate au nevo- metadatele au nevoie de încredere, încredere cetățenilor, a companiilor, a statelor, a parlamentarilor, acest principiu de bază nu numai că e valabil în ceea ce privește protecția datelor individuale, ci uh, se aplică și încrederii că aceste metadate nu vor avea un impact negativ asupra celorlalte drepturi, eh, drepturi fundamentale pe care tocmai le-am eh, menționat. Și în încheiere aș dori să spun că aceste libertăți, apărarea lor, de exemplu, uh, democrație funcțională, libertăți echitabile, democratice, libertatea de adunare, de întrunire, dar și libertatea de a controla ce se întâmplă cu datele noastre într-o lume în care se adună tot mai multe date și în care datele sunt analizate. Toate aceste libertăți nu sunt mici schimbări tehnice, ci sunt chestiuni vitale pentru libertate, statul de drept și drepturile fundamentale în era digitală. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim! Mulțumim, domnule Nemitz. Deci, după aceste patru intervenții, pe acest subiect al utilizării comerciale a metadatelor, aș dori să dau cuvântul colegilor. Văd că uh, unii uh, dintre colegi ridică mâna. Poate că ar fi bine să dăm uh, cuvântul raportării, în primul rând, doamnei Ana Gomes, după care vom da cuvântul celorlalți colegi. Vă rog însă să nu vorbiți mai mult de două minute, astfel încât uh, vorbitorii să aibă timp să răspundă la întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări extrem de interesante și care uh, ne dau uh, de gândit și poate ne provoacă și să luăm acțiuni concrete. Sunt avertizări. E clar că regulamentul privind protecția datelor e foarte important. E un pilon pe care trebuie să-l consolidăm. Și e un aspect foarte important pentru încredere, de care vorbea domnul Nemitz. Deci aș dori să-i pun o întrebare domnului Rister. El spunea, vorbea despre un risc. Riscul ca, uh, a, a, com, com, ca companiile precum cea pe care o reprezintă, să părăsească Europa datorită limitărilor impuse de acest uh, regulament general privind protecția datelor. După adoptarea acestui regulament, ne-am dus în SUA și ne-am dat seama că majoritatea actorilor uh, se bucurau pentru că exista o formă de guvernanță și pentru că se înțelesese această idee că încrederea este importantă, este vitală pentru mediul de afaceri. Deci, domnule Rister, aș dori să vă referiți puțin la acest aspect. Apoi, aș dori să îl rog pe domnul de Decunia și poate și pe domnul Martin să ne vorbească de potențialul de discriminare pe care îl întrevăd. Cum putem să corectăm? Deci dacă identificăm un astfel de potențial, ă, cum putem să îl împiedicăm? Eu sunt sigură că putem. Chiar dacă datele sunt anonimizate, ele întotdeauna pot să fie reidentificate. Nu știu cum să spun în engleză. Aș dori să ni se explice cum o persoană își poate controla datele. E un, un element foarte important. Cum o persoană fizică poate să ia decizii autonome și să controleze o parte din datele care o privesc. Cu toate aceste tehnologii, noi tehnologii și cu acest uh, nivel de sofisticare în mediul digital, care fac ca uh, consumatorul, clientul digital să fie aproape neputincios. Cam astea, astea ar fi întrebările mele. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Sipăl. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal möchte ich Paul Nemitz zustimmen, dass Mulțumesc. Sunt de acord cu Paul Nemitz că volumele mari de date pot să fie foarte utile dacă ai o schemă complicată de decodare uh, și poți să vezi unde se întâmplă fricțiunea cea mai mare, poți să eviți uh, uzura mașinilor, uh, mașinăriilor, însă trebuie să ne gândim și felul în care colectează automobilul datele pe distanțele scurte, lungi, cât de repede apăs pe frână. Sunt foarte multe informații, însă bineînțeles este vorba de date. Însă, dacă Uh, uh, și faptul că automobilul îi aparține doamnei Sipel, această informație se găsește la Ministerul Transporturilor. Și uh, păpușa pe care am văzut-o ne arată că nu este vorba doar de colectarea datelor care ulterior sunt interpretate. Bineînțeles că un copil s-ar putea să nu aibă niciun fel de informații însă, personale, însă există uh, o amprentă vocală care poate să identifice ulterior copilul, ceea ce nu este în interesul copilului și informațiile pot să fie utilizate în scopuri uh, comerciale. Uh, totul se transformă într-o marfă de la nivelul cel mai mic până la nivelul cel mai mare. Comisarul responsabil pentru piețele digitale ne sugera că uh, persoanele în vârstă care sunt singure acasă ar putea să se împrietenească cu un robot. Mie mi se pare că este un dezastru. Eu, când voi îmbătrâni, nu vreau să uh, ca anturajul meu să fie doar uh, niște roboți. Nu pot să mă cert cu cineva dacă robotul acceptă tot ceea ce spun, ar fi ceva foarte trist dacă s-ar întâmpla așa ceva. Așadar, cred că avem nevoie de reglementare, avem nevoie de reguli, trebuie să avem un sistem bazat pe reguli, dacă putem să um, monitorizăm fluxul datelor pentru a vedea unde ajung acestea în amonte, să vedem dacă cineva poate să ne controleze când facem un duș, când dăm drumul la mașina de spălat, dacă acest lucru este compatibil cu electricitatea care este facturată. Uh, și se poate urmări uh, invers fluxul informațional și că uh, aici linia dintre demarcațiile dintre public și primat, privat devine din ce în ce mai uh, vagă. Dar nu cred că vom crea un robot atât de sofisticat, uh, într-adevăr, doamna Sipăr. Una dintre întrebările pe care le am legate de probleme legate de date, într-adevăr, putem să acordăm consumatorilor Uh, opțiunea de a decide ce se întâmplă cu datele lor, uh, însă mulți uh, pe mulți consumatori nu interesează, ei vor doar să utilizeze un serviciu și nu citesc. Eu, de exemplu, am, am cred că am citit cele 9 pagini de termeni și condiții de la produsele Apple, dar cred că sunt unul dintre puținii care o fac. Deci le dăm posibilitatea, le dăm foarte multe permis, permisii uh, și datele noastre vor deveni accesibile public. Uh, cred că puțini oameni înțeleg la ce subscriu. Eu cred că trebuie să găsim niște soluții mai inteligente pentru uh, M-a interesat foarte mult a, ce a spus domnul Luister dacă puteți dacă poate să ne explice ce fel de date folosește pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale, pentru a ajuta autoritățile cu lupta împotriva fraudei? Ce fel de date se colectează, care este protecția acestor date? Revenind la păpușa pe care ne-ați arătat-o, cred că domnul Martins Uh, a dat un exemplu foarte clar de încălcare a unei serii de legi pentru consumatori. Deci, uh, pur și simplu, condițiile de vânzare ale acestui produs încalcă legislația. Ce părere aveți uh, și de asemenea în ceea ce privește noile norme de protecție a datelor la nivel european? Care credeți că este capacitatea autorităților de supraveghere la nivel național să monitorizeze aceste produse și să, și să aplice pachetul pe care l-am adoptat. Deja am decis legislația pentru câțiva ani de acum înainte. Legislația actuală este suficientă pentru a face față noilor evoluții din lumea digitală. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Uh, doamna Lauristin. Mulțumesc și mulțumesc tuturor uh, invitațiilor pentru că au fost uh, prezentări foarte cuprinzătoare ale unor puncte de vedere diferite. Eu am o altă, perspec- altă perspectivă, sunt, am lucrat în domeniul științelor comunicării de 40, timp de 40 de ani. Începem de la înțelegerea codurilor universale și a naturii universale a omului și ne dăm seama că tot ceea ce facem cu ochii, urechile, cu limbajul nostru în fiecare zi poate să însemne date colectate și nimeni nu știe până la urmă cât de multe date sunt colectate și procesate. În acest sens nu este nimic nou. Ceea ce este nou acum este viteza de colectare a datelor, volumul de datelor, date care pot să fie procesate automat într-un regim nou și accesul la aceste date stocate. Noi nu putem avea acces la creierul celuilalt, nici măcar chirurgii nu au acces la informația din creier. Ce facem acum cu aceste volume mari de date este că aducem la suprafață anumite lucruri care până acum erau ascunse la nivel cultural. Și trebuie să adaptăm cultura noastră, pentru că legislația face parte din cultură. Legislația este un cod, este o gramatică. Noi am creat GDPR, care este o gramatică poți să cunoști gramatica foarte bine, dar dacă nu cunoști vocabularul și dacă nu știi însemnătatea cuvintelor, gramatica nu se pune la nimic. Și aceasta este problema acum, cum implementăm, cum regândim realitatea în funcție de acest mediu digital cu acest nou cod, cu noi sensuri, pentru că în GDPR nu avem sensuri M-am bucurat pentru că am primit uh, de la diversi oratori diverse înțelesuri. Nu sunt 100% de acord cu toată lumea, nu cred că vine un dezastru foarte mare, nu sunt de acord cu uh, cei care spun că fiecare poate să facă ceea ce vrea. Fiecare dintre noi are propriile viziuni și de aceea este foarte important să înțelegem ce trebuie să legiferăm acum. Imaginați-vă că suntem în evul mediu și am descoperit sticla. Toată lumea vrea să protejeze viața privată. Cum putem să legiferăm ca uh, sticla să nu fie atât de transparentă? Sau uh, legiferăm comportamentul oamenilor, că ei nu trebuie să se uite în casa celuilalt, chiar dacă poate. Asta ar fi uh, planul. Și cu păpușa aceasta. Uh, cred că orice copil s-ar bucura de o asemenea păpușă, chiar dacă uh, poate o păpușă este Uh, este, pune o problemă pentru că copiii de 2-3 ani nu știu că nu este important dacă ești băiat sau fetiță. Însă această jucărie nu, uh, a, nu respectă regulile elementare de protecția consumatorului. Acest transfer de date de la gospodăria ta privată altundeva este ilegal acum. Nu avem nevoie de legislație nouă în acest sens. Este ilegal. Și trebuie să înțelegem că suntem într o într-o nouă paradigmă. Însă sunt anumite lucruri pe care nu le avem formulate foarte corect. Avem un aspect uh, foarte important la care ajungem, și anume granița între datele personale și nepersonale se estompează, pentru că în aceste date, până la urmă, poți să ai uh, personalizarea unor date care inițial nu erau personale deloc, însă prin gestionarea volumelor mari de date, se poate trece prin, peste, această, uh, peste această barieră. Însă, în practică, mai avem și alte situații unde există zone gri și incerte. Și problemele noastre provin de, din aspectele pe care încă nu le percepem ca probleme, fie pentru că nu există legislație sau că nu există educație. Și în ceea ce privește volumele mari de date, chiar în această sală sunt și alți oameni care uh, procesează date statistice. Însă noi suntem o minoritate. Majoritatea oamenilor se bucură cu aritmetica elementară și dacă le spui că au nevoie de algoritmi transparenți, nu înseamnă mare lucru. Mulțumesc. Dau acum cuvântul din nou vorbitorilor. Îmi cer scuze, dar, dar vreau să mai pun câteva uh, întrebări domnului Rista pe baza Uh, ceea ce a spus că s-ar putea să existe proiecte clandestine și că poate s-ar putea um, compania ar putea să se ascunde în spatele unor mm, sancțiuni mici pentru a comite mm, infracțiuni majore. Cunoașteți cazuri în care tehnicele big data au dus la discriminare, de exemplu în domeniul sănătății sau în domeniul bancar? acordarea de credite. Există cazuri, cazuri concrete din care putem învăța pentru a ști să ne adaptăm și să contracarăm impactul acestor fenomene. Vă mulțumesc, acum dau cuvântul oratorilor și le dau până la 4 minute fiecăruia. Începem în aceeași ordine. Aveți cuvântul. Thanks, well, I, I, um, I was lucky. I... Mulțumesc. Am scăpat de multe întrebări, am avut noroc, dar am să răspund totuși la cele la care mă pricep. Poate asta o să vă ajute. Doamna Gomes, m-a întrebat despre potențialul de discriminare și asta e un punct deosebit de important pentru că există o prevedere foarte importantă în regulamentul pentru protecția datelor, articolul 15, 15H, acolo unde datele personale ale fiecărui individ um, e clar că trebuie să existe un acces la procesarea lor și la decizia finală ce este luată pe aceste date în momentul în care acest regulament intră pe deplin în, în vigoare, pentru că uh, persoana respectivă trebuie să știe exact care sunt algoritmii care sunt utilizați pentru a categorisi informațiile sale și pentru a avea eventual posibilitatea de a contesta această decizie. N-am spus asta în prezentarea mea. Există și aspecte etnice în ceea ce privește felul în care sunt concepute serviciile online și prevederile ce uh, guvernează aceste uh, servicii exemplul cu păpușa. E clar, e evident că aici uh, anumite prevederi n-au fost respectate și asta poate fi determinat. Apoi, întrebări din partea domnului Laneas și anume regulamentul GDPR care acordă foarte multe responsabilitate autorităților de protecție a datelor care pot fi trase la răspundere pentru că au competențe suplimentare comparativ cu regimul uh, de dinainte. Suntem, articol, uh, suntem activi în articolul 20 în cadrul articolului 29 și trebuie să avem o atitudine mai uh, Uh, răspunzătoare în ceea ce privește felul în care sunt colectate și procesate datele și trebuie să venim cu ghiduri îndrumătoare, linii directoare pe care toată lumea să le poată pricepe pentru ofițerii de, și controlorii de protecție a datelor, în așa fel încât aceștia să poată avea la dispoziție resursele necesare pentru a-și putea desfășura misiunile ce le revin în materie de protecția datelor. Discutam cu un coleg din Belgia chiar azi dimineață care îmi spunea că în momentul de față are loc o reorganizare destul de radicală a felului în care sunt împărțite aceste misiuni și competențe. Și nu e un caz unic. Uh, se trece prin această etapă cam peste tot. Și ultima întrebare se referea la informațiile de ultimă generație. Trebuie ca legislația să fie una funcțională. Dacă nu mă înșel, în 2010 s-a început procesul de reformare a directivei, a fostei directive de protecție a datelor și va fi pe deplin aplicabilă de-abia în mai 2018. Deci mai avem încă timp la dispoziție pentru a adapta o nouă legislație. Și iată că a durat 20 uh, de ani, dacă nu și mai mult, până când am obținut o legislație. Și, de asemenea, observații foarte interesante noi am avut o întâlnire cu noul director al Agenției pentru Drepturile Omului, ne-am întâlnit recent și am avut ocazia să discutăm cu el despre noua sa situație, noul job, uh, situația din Europa. Punctul său de vedere era că nu mai trebuie să discutăm despre drepturi și legi, ci trebuie să discutăm despre oameni, despre impactul um, pe care îl are comportamentul guvernelor și a corporațiilor asupra oamenilor. Și în acest context trebuie să înscriem protecția datelor. Da, putem vorbi despre algoritmi, însă cred eu că provocarea cea mai mare este tocmai să vorbim despre efectele concrete a uh, ceea ce se întâmplă pe piață asupra vieților de zi cu zi ale femeilor și bărbaților din lumea întreagă. Mulțumesc, domnul Rista. Da, mulțumesc și mulțumesc și pentru întrebări. Mai întâi m-aș referi la câteva din observațiile dumneavoastră. N-am vrut să uh, spun că da, trebuie culese toate informațiile și utilizate toate și că asta și facem noi. Nu. Prezentarea a mers așa mai în general despre ceea ce se face, cum putem, care sunt provocările, cum putem aborda anumite aspecte de guvernanță, spre exemplu dacă putem interveni la nivel de uh, concepere a produselor, privacy by design sau uh, ulterior prin uh, guvernanță. Deci n-am vorbit de o liberalizare de plină a datelor. Prima întrebare din partea doamnei Gomes. Faptul că anumită întreprindere ar putea părăsi Uniunea Europeană. Noi, de fapt, suntem un intermediar, în fond. Venim cu servicii pentru alte întreprinderi. Dar s-ar putea să existe cazul în care o întreprindere globală cu servicii peste tot în lume, spre exemplu, face o cumpărături, mergi într-o călătorie, mergi undeva în Marocco, Maroc sau locuiește aici, în uh, Europa, și trebuie să văzut cum, trebuie, cum sunt gestionate acele date, cum sunt stocate, e un teritoriu destul de incert. Da, da, știți, datele de credit card nu pot fi teritorializate și nici nu le poți păstra în Europa pentru că de multe ori aceste carduri nu sunt europene și atunci ce se întâmplă? Uh, se, se folosește un cloud privat pentru a stoca acele date sau cum? Uitați, doar așa un exemplu. Asta am vrut să spun când am vorbit despre acele întreprinderi. Apoi, când vorbim despre informații pe cloud, mai sunt și alte aspecte care intervin. Apoi, cazurile de discriminare sau de fraudă. Da, noi vedem acest lucru, uh, faptul că se poate identifica o persoană din datele sale și vedem asta peste tot. Spre exemplu, în materie de locuințe, da, sunt anumite reguli, poate, dar nu se aplică complet uh, regulamentul de protecție a datelor. Nu e ca și cum ar fi sau n-ar fi sau ar veni ulterior aceste uh, prevederi. Aici e vorba de noi, noi paradigme, noi informații, noi detalii, noi date care nu fac decât să crească. Și tocmai la asta m-am referit, că aici va fi la un moment dat o problemă, să zic așa, de moștenire. moștenire a volumului de date care nu face decât să crească în întreprinderi. Și apoi cineva m-a mai întrebat cum facem pentru a preîntâmpina frauda, evaziunea fiscală. În fond, utilizăm diferite instrumente care există deja pe piață și avem foarte mulți oameni de știință, statisticieni, matematicieni, care utilizează anumite instrumente statistice de coroborare a datelor existente. Și, spre exemplu, se pot culege foarte multe informații și de pe rețelele sociale. Și cu anumiți algoritmi, uh, da, nu face o identificare a persoanei, dar în orice caz um, există acele date sociale ce pot fi utilizate de întreprinderi. Oamenii din greșeală, din eroare, pur și simplu le fac disponibile și nu fac decât să vină și să contribuie la dezvoltarea acelor modele de luptă împotriva fraudei. Și a mai fost parcă o întrebare. A, nu, cred că, dacă nu mă așa, le-am acoperit pe toate. Da, știu că pot exista anumite cazuri de discriminare care poate pot fi găsite pe, pe internet, cu o, cu o discriminare fie pozitivă, fie negativă. Anumite produse au fost uh, propuse cu prețuri poate mai ridicate pentru o anumită categorie de persoane. Asta intervine în momentul în care anumite modele pot fi manipulate. Thank you. Uh, David Martin. Mulțumesc și acum domnul David Martin. Da, mulțumesc. Înainte de toate, vreau să clarific faptul că mesajul meu nu e că ne aflăm într-un dezastru complet și că e o catastrofă. Nu, ceea ce vreau să spun este că nu trebuie să uităm valorile noastre fundamentale și să lăsăm uh, interesele și aspectele comerciale și economice să aibă întâietate. Asta vreau să spun, asta încercam să spun. Au fost câteva întrebări. Potențialul de discriminare, care tocmai a fost menționat. Și, într-adevăr, Dacă utilizezi un anumit tip de calculator, o anumită marcă de calculator, uh, prețul poate fi diferit și poate chiar mai ridicat. Dar aceste device-uri care sunt conectate vor fi în măsură să îți, per, să îți propună un anumit tip de produse. Și acum atunci întrebarea nu-ți mai, nu mai, nu-ți mai pui întrebarea dacă, cât m-ar costa, ci se va ține seama de o gamă foarte largă de parametri. Ce ai cumpărat, unde locuiești, ce anume folosești, care sunt, ce au folosit, ce au cumpărat prietenii tăi și dacă mergi la magazin, la magazin poți să vezi prețul pe etichetă și știi exact cât va, cât va costa uh, produsul respectiv. Însă ceea ce ți se va propune va fi ceva personalizat, nu va mai fi o etichetă aceeași pentru toată lumea. Și acest lucru se întâmplă Spre exemplu, când vrei să cumperi un bilet ceva undeva, dacă nu cumperi imediat, apoi, uh, din cauza acelor cookies care sunt instalate, prețul ce ți se oferă ulterior este diferit. Acum, întrebarea este cum poți lua niște decizii mm, în mod autonom. Eu cred că <laughs> răspunsul cel mai simplu este să spun că, de fapt, nu, nu poți. Pentru că nu poți să faci nimic. E, așa e, asta e, îți place, nu-ți place. Așa funcționează lucrurile și de aceea spuneam că această modificare a, a, a relației dintre uh, consumator și întreprinderi, știm foarte bine cum face un brutar bani, dar e foarte greu să înțelegi cum o întreprindere, precum întreprinderea sa, spre exemplu, câștigă bani. Și o altă întrebare era care ar fi, dacă, nu, dacă ar fi vreun interes pentru consumatori. Păi nu trebuie neapărat să fii interesat de așa ceva. Pă, se pot include acolo un aliniat două în 20 de pagini, dar și dacă înțelegi acele două aliniate, o să fii și mai interesat. Poate să citești restul paginilor, dar în mare parte de cazuri n-ai să înțelegi ce scrie acolo. Și chiar dacă pricepi, oricum nu contează, oricum n-ai de ales ori accepti acei termeni și condiții ca să ai acces la produsul respectiv, ori, ori nu. Și atunci nu, nu putem spune că poți să ai, faci o alegere întemeiată, în cunoștință de cauză. Și asta trebuie să se schimbe, după părerea noastră. Și mai vreau să mai menționez un lucru. Dacă e să vă uitați la sondaje și interesele oamenilor, oamenii, dacă sunt interesați față de aceste lucruri, dacă ieșiți de aici din sală și mergeți și întrebați pe oameni referitor dacă știu despre păpușa asta, uh, o să vedeți câtă lume știe. Uh, ideea este că trebuie să uh, sporim gradul de conștientizare. E doar un exemplu. Dacă vrei să cumperi mașina, fie, în păpușa pe Amazon sau pe un alt site, poți observa că sunt anumiți părinți care se plâng dar se plâng de faptul că, de, cu, păpușa nu pricepe ce uh, spun copiii. Așa că putem spune că în momentul de față avem toate instrumentele necesare în așa fel încât regulile pe care le avem să fie aplicate, deși în momentul de față nu sunt total aplicate. Am încercat să alertăm autoritățile referitor la siguranța produselor, a jucăriilor vândute. Unii nu înțeleg problema, dar putem spune că această problemă poate nu se înscrie în mod clasic în setul acela de prevederi de siguranță a produselor. Pentru că nu, nu putem spune că, da, copilul respectiv ar risca să moară dacă ar mânca, eu știu, produsul respectiv sau păpușa nu mănâncă, nu? Deci nu se înscrie în acest registru. Mulțumesc. Yes, thank you very much. I think uh, the chair... Mulțumesc foarte mult. Cred că provocarea vremurilor noastre este într-adevăr să ne asigurăm că legislația uh, apără drepturile uh, persoanelor private. Ce înseamnă acest lucru pentru metadate? Înseamnă că statul trebuie să devină un uh, Uh, deci poate să finanțeze sau uh, să ceară ca tehnologiile respective să fie dezvoltate, care să permite persoanelor individuale să vadă dacă metadatele respectă datele personale. Uh, și autoritățile de protecție a datelor au nevoie de surse de, de bani ca să uh, facă rost de aceste tehnologii, pentru că nu se poate, nu se mai poate așa cu mâna, cu pixul să uh, faci legislație. Deci dacă ai de-a face cu Facebook, cu Google, trebuie să um, ai profilul tehnologic uh, necesar. Deci nu numai că persoanele private, cetățenii trebuie să uh, Uh, aibă, să fie ajutat să folosească aceste noi tehnologii, dar cred că și autoritățile de protecție a datelor. Uh, sigur că trebuie să fie broșuri, trebuie să fie uh, publicații, dar trebuie să avem o aplicație pe viitor care să verifice că dacă drepturile pe un anumit uh, calculator, de exemplu, sunt respectate. Și aici statele intervin. Trebuie să intervină financiar și să acorde uh, stimulente. Deci, iată, tehnologia în uh, slujba legii. Iată o provocare. O altă provocare o reprezintă capacitatea autorităților de protecție a datelor, dar și a uh, organismelor precum cele de protecție a Uh, consumatorilor să acționeze ex officio, pentru că câteodată consumatorii nu vor ști ce se întâmplă. Deci trebuie ca aceste organisme, aceste entități să acționeze ex officio și să treacă la fapte și aceasta în mod uh, strategic. Și o ultimă sau încă două observații. Metadatele sosesc în Europa. E greșit să spunem că noi pierdem metadate, că pierdem inteligența artificială și așa mai departe. Dacă vă uitați la statisticile acestor centre de stocare a datelor, Uh, ne dăm seama că infrastructura este imensă. Miliarde de euro uh, sunt injectați în aceste date, în aceste centre de stocare de către firmele americane în Europa. De ce? Pentru că au înțeles că pentru metadate e nevoie de încredere și tocmai asta oferim noi cu legislația noastră. Să nu uităm că Apple este compania lisată la bursă cea mai valoroasă și aceasta și pentru că este cea mai agresivă în ceea ce privește protecția vieții private. ne aș exemple au fost exemple de publicitate direcționată, dar care nu vizau o religie sau o rasă. Uh, apartamente închiriate sau camere de hotel nu au uh, fost puse decât la dispoziția albilor fără ca cineva să scrie uh, pe calculator că sunt negru sau musulman, există date care combinate permit uh, identificarea rasei persoanei respective și astfel profilarea uh, în domeniul politic, uh, deci profilarea poate interveni în ceea ce privește rezervările, dar și în ceea ce privește activitatea polițiștilor. Deci ne dăm seama că există riscuri reale și încă o dată să spunem că legislația chiar în forma sa actuală, nu este respectată. Deci, marea provocare pentru noi este respectarea legii, punerea în aplicare și apoi, sigur că problema este și de ordin financiar, câte resurse, uh, câți bani, dar și cât capital uman este investit. Și apoi, în fine, o notă optimist, optimistă. În regulament, se spune că vor apărea pe piață, pe piață modele care uh, vor spune că uh, tind spre perfecțiune. Riscul deci chiar dacă probabilitatea să fi prins este foarte mică, riscul de nerespectare este uh, foarte mare, deci din punct de vedere financiar. Mulțumesc, mulțumesc uh, experților pentru prezentări, pentru Uh, răspunsurile la întrebările colegilor. Ne-a oferit uh, o privire de ansamblu mai uh, completă a situației și deci trecem la a doua parte a audierii noastre. Deci facem aici o mică rocadă. Îi rugăm pe paneliști, paneliștii pentru a doua sesiune să ni se alăture aici la prezidiu. Mulțumesc încă o dată uh, primilor vorbitori. Okay, everybody. We are re... Ne reluăm lucrările. A doua sesiune are ca temă folosirea uh, tehnicilor uh, metadate de către autoritățile publice în administrația publică și uh, de către autoritățile de respectare a legii. Avem și poziția ONG-urilor în ce privește utilizarea metadatelor de către autoritățile publice. O să dau cuvântul în primul rând domnului Rivo Reitman, este director general uh, adjunct la ETCB, uh, deci uh, Autoritatea Vamală și Fiscală din Estonia și el ne va prezenta o viziune asupra felului în care administrația publică din Estonia folosește metadatele. Vă rog. Mulțumesc. E o mare onoare pentru mine să particip la această audiere pentru a vă prezenta felul în care administrația fiscală, fiscul din Estonia, colectează date uh, în Estonia. În ceea ce privește colectarea datelor în domeniul fiscal, are loc uh, în uh, Estonia de mult timp încoace, de ze- mai bine de 10 ani, dar în orice caz uh, întrebarea care se pune este ce folosim, cum folosim, ce facem cu aceste date. Noi considerăm că mm, administrația fiscală ar trebui să funcționeze în două sensuri. În primul rând, uh, să vedem cum colectează statul uh, datele și, în al doilea rând, cum folosește aceste date. Sau, cu alte cuvinte, cum aceste date ajung la uh, investitori și la cetățeni. Atunci când vorbim despre transmiterea datelor, noi considerăm că ar trebui să fie foarte ușor să trimiți date la administrația fiscală. Contabilii, uh, patronii, antreprenorii, cetățenii în general, nu ar trebui să facă eforturi suplimentare pentru a trimite, pentru a transmite aceste date. Credem că mediul ar trebui să fie ușor de folosit, uh, ar trebui ca software-ul uh, să fie ușor de folosit de către contabil, dar și de către cetățeni pentru a trimite date autorităților fiscale. Trebuie să vedem însă care sunt datele care sunt generate în uh, Uh, procesul obișnuit și cum poate folosi statul aceste date pentru a-și uh, îndeplini, uh, pentru a-și duce la bun sfârșit misiunea. Administrația fiscală își dorește să primească cât mai multe date, dar câteodată multe dintre ele nu sunt utile, sunt inutile. În situații ideale, aceste date ar trebui să fie colectate online, fără ingerența autorității respective, și apoi uh, calculul și plătirea taxelor ar trebui să fie procese automate, astfel încât uh, cetățenii și antreprenorii să nu mai trebuiască să facă un efort suplimentar pentru a plăti taxele și impozitele. Cu alte cuvinte, banii care sunt astăzi cheltuiți pentru colectarea uh, taxelor Uh, de către antreprenori ar trebui să rămână în, la firme, la societăți și într-o țară mică, precum Estonia, costul transmiterii datelor fiscale este cam de 100 de milioane de euro și credem că toți uh, acești bani ar putea fi economisiți și ar putea rămâne la companii, astfel încât uh, ei să poată să fie investiți. Deci, regulile fiscale pentru colectarea datelor și pentru completarea declarațiilor fiscale, toate acestea ar trebui să se facă automat. Așa ar trebui să fie. Estonia deja a luat uh, măsuri uh, foarte importante în acest sens. În 2018 uh, toate aceste sisteme vor fi funcționale și colectarea se va face pe bază voluntară. Scopul nostru e să nu se colecteze prea multe date. Nu considerăm că avem nevoie de o suprabază de date. Noi dorim de asemenea ca uh, durata de stocare a datelor să fie minimă. Dorim să avem uh, date, un număr minim de date pentru a face calcule fiscale. E un exemplu, aveți aici pe diapozitiv un uh, exemplu mm, pe care noi l-am obținut în urma colaborării cu băncile. Deci când eu, în calitate de patron, de exemplu, doresc să-mi plătesc uh, taxele și impozitele uh, prin banca online, atunci uh, datele ar trebui să fie transferate autorității fiscale și calculul ar trebui să se facă instantaneu și apoi ar trebui să plătesc banii. Nu ar trebui să mai trebuiască să mai completez niciun formular și să mai fac vreun efort suplimentar. Deci toată povara administrativă ar uh, consta doar în transfer, transferul de date și după aceea transferul de uh, taxe și impozite. Uh, sigur că întrebarea cea mai importantă este ce facem cu aceste date. Datele pe care le adunăm, uh, le colectăm, nu aparțin statului, ci antreprenorilor și cetățenilor. Trebuie să punem mare preț pe aceste date și apoi să le și returnăm clienților, utilizatorilor. Dar întrebarea este cum putem să trimitem înapoi cetățenilor uh, aceste date. Noi considerăm că Uh, trebuie să vedem uh, care este nivelul salariilor, deci care este grila de salarizare, cât câștigă uh, angajații, unde aș putea să mm, lucrez, deci, având în vedere competențele mele, deci statul are acces la aceste date, dar credem că și cetățenii și companiile ar trebui să aibă acces la ele. Patronii, antreprenorii ar trebui să cunoască uh, mediul economic, de exemplu, ar trebui să știe care este uh, cifra de afaceri sau profitul unei uh, companii pentru a vedea dacă sunt uh, competitivi față de alte societăți. Deci, aceste date uh, dis sunt disponibile online și ele ar trebui să fie puse la uh, dispoziția tuturor. Contribuabilii din statele europene Ehm, deci sunt verificați pentru a se vedea dacă există evazioniști fiscali sau dacă datele furnizate autorizațiilor fiscale sunt corecte. Toate aceste informații ajung la autoritatea fiscală și aceste informații sunt furnizate doar în cazul sancțiunilor. Noi însă credem că aceste informații ar trebui să fie și ele publice și uh, ne-am dorit ca aceste informații să uh, se întoarcă înapoi la uh, societăți pentru a vedea care sunt uh, riscurile la care se expun și de asemenea să li se ofere și orientări pentru a reduce la minim riscurile fiscale sau riscurile legate de neplătirea taxelor. Am dorit ca sistemul fiscal să Uh, funcționeze astfel încât antreprenorii să vadă riscul la care sunt expuși și să aibă și schimb de informații cu alți antreprenori și eventual ca datele să fie publicate chiar online, astfel încât uh, toți partenerii să aibă acces la ele. Deci să vadă că o companie, de exemplu, nu este expusă niciunui fel de risc uh, fiscal, astfel încât și alte companii să dorească să coopereze cu compania respectivă. Deci antreprenorii ar putea să facă schimb de astfel de date cu colegii cu uh, companiile. Deci noi, autoriza- noi, administrația fiscală, nu ar trebui să mai furnizăm aceste date ci la cerere, ci ar trebui ca ele să fie disponibile. Acest serviciu ar putea să fie folosit în întreaga Estonie, dar și extins în întreaga Europa astfel încât să existe o, o bună bază de comparație Uh, pentru patron, pentru antreprenori în uh, Estonia, în țările de jos uh, sau în Belgia și cred că o astfel de bază este foarte ușor de creat. Și companiile ar putea să, să, să creeze aceste sisteme. Companiile sunt cele care urma să, ar urma să ne furnizeze aceste date. Vă mulțumesc foarte mult! Deci, misiunea noastră e doar să oferim uh, consiliere și să-i sprijinim pe, pe antreprenori și să nu uh, facem uh, controle. Mulțumim, domnule Reitman. Acum trecem la al doilea vorbitor, este domnul Raul Savima de la uh, Paza de Coastă Uh, paza de frontieră și de la poliție din Estonia, el va vorbi despre folosirea metadatelor de către autoritățile de respectare a legii. Aveți cuvântul 10 minute. Vă mulțumesc. Da. Stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor, vă voi explica cum folosim volumele mari de date în paza de frontieră și de coastă în Estonia și aici aș, m-aș folosi de serviciile de interpretare și voi trece la prezentarea mea în limba estonă. Noi considerăm că volumele mari de date dau posibilități mari forțelor de poliție, însă există și lim- limite. Aceste volume mari de date sunt ca și orice fel de alt fel de date pe care le avem la dispoziție în scopul de a ne atinge obiectivul. Paza de frontieră și de coastă este subordonată Ministerului Justiției, însă, conform legii estoniene, procurorul conduce o anchetă și atunci când utilizăm datele, putem să o facem doar cu acordul procurorului. Deci, în niciun caz nu putem să folosim datele cum ne dorim și nu putem să Eh, facem activități de supraveghere fără eh, în afara unei anchete penale. Există și excepții, dar în general sunt eh, reguli foarte clare de, în legătură cu felul în care sunt folosite aceste date. Însă utilizăm datele pe care le putem folosi conform legislației estone. Folosim datele pentru a analiza situația criminalității, pentru a face prognoze în legătură cu evoluțiile posibile. Avem uh, un sistem de stocare a datelor care conține o serie de date statistice dintr-o serie de baze de date. Obiectivul acestui sistem este de a evalua situația aplicării legii în uh, diverse autorități, în diverse regiuni din Estonia. Dar folosim acest sistem de informații și pentru a efectua prognoze în legătură cu domeniile în care trebuie să acționăm mai intens. pentru a împiedica și preveni criminalitatea. Bineînțeles, Trebuie să utilizăm datele în acest scop și aceste date sunt anonimizate. Un alt aspect foarte important pentru noi este calitatea datelor. Am creat un sistem de calitate pentru date. Vrem să avem date fiabile și acesta este scopul sistemului nostru. Bineînțeles, chiar și autoritățile de aplicare a legii pot să comită erori uneori, însă am creat un sistem pentru a evita aceste greșeli. Folosim volumele mari de date pentru a analiza activitatea vehiculelor noastre de poliție. Din 2004 încoace am instalat uh, sisteme GPS pe 500 de vehicule ale poliției și avem uh, înregistrată activitatea vehiculelor, viteza, poziția lor și uh, avem înregistrate toate deplasările acestor vehicule, deci știm în ce regiuni, în ce orașe activează, știm care orașe sunt patrulate mai intens și, bineînțeles, atunci când am demarat acest sistem, ofițerii de poliție au fost îngrijorați că superiorii urmau să îi supravegheze tot timpul, însă până acum au înțeles că scopul sistemului este de a analiza activitatea lor pentru, pentru a îmbunătăți Sistemul acesta de monitorizare electronică înseamnă și că mașinile de poliție au calculatoare la bord și ne asigurăm că datele nu sunt păstrate niciodată pe aceste calculatoare, ci doar în serverul central. formule mari de date anonimizate sunt folosite și în cooperarea noastră cu Universitatea din Turcu și cu o companie care ne transmite, o companie care se numește Positium. Aceștia au permisiunea conform acordurilor Uh, contractuale să transmită date anonime legate de utilizarea telefonelor mobile. Vedem un exemplu din 2012 și vedem că în iulie 2012 și august, într-un orășel din Estonia, Havsele, uh, telefoanele mobile au fost folosite mult mai mult decât de obicei. Putem, se poate vedea de câte ori s-au folosit telefoanele mobile naționale, telefoanele mobile străine. Noi putem să luăm aceste date și să planificăm evenimente pentru anul viitor, pentru că în acele zile în Hapsalo a avut loc un festival și acum putem să știm câte automobile de poliție trebuie să folosim la acest eveniment anul viitor și așa mai departe. Datele ne sunt furnizate de către compania menționată, Positium, conform legii. Ne interesează și un nou proiect legat de utilizarea mobilă a datelor. Este vorba de un proiect care examinează utilizarea acestor date în universități, în uh, autoritățile de aplicare a legii și asta înseamnă că toate datele colectate sunt anonimizate. Avem de asemenea un proiect pentru a utiliza datele legate de criminalitate și securitate. Vrem să oferim aceste date societății și, din nou, aceste date sunt anonimizate legate de diverse infracțiuni și vrem ca aceste date să fie disponibile pe pagina noastră internet în viitor. Vrem ca aceste date să fie și ilustrate cu o schemă. Vrem să dăm tuturor posibilitatea de a uh, face propria analiză Uh, conform datelor de pe internet. Avem un cadru juridic, avem uh, legislația cu privire la protecția datelor personale și, bineînțeles, uh, munca poliției este ține întotdeauna cont de aceste legi. Avem un responsabil cu protecția datelor, avem ofițerii pentru aplicarea legii, avem cursuri de on, cursuri online pentru polițiști și alți uh, oficiali pentru a ne asigura că toată lumea cunoaște regulile de protecție a datelor. Avem de asemenea unități interne pentru ancheta utiliz, pentru a ancheta proasta utilizare a acestor date. Am avut cazuri de încălcări care au fost uh, trimise în instanță. În plus, avem o unitate de siguranță tehnică și un centru de dezvoltare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție Ultima mea observație ar fi că știm ce înseamnă volumele mari de date, dar noi vrem să protejăm toate datele. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Ultimul vorbitor va fi Frederike Toinen, care vor, lucrează la Privacy International și ne va prezenta o perspectivă a unui ONG care se, se ocupă cu aceste teme. Here, next slide. Mulțumesc pentru această invitație. Următorul diapozitiv. Eu lucrez pentru Privacy International. Noi suntem un ISPL, uh, suntem o societate fără scop lucrativ înregistrată în Londra și uh, Uh, luptăm împotriva celor guverne și întreprinderi care încalcă drepturile fundamentale. Este în momentul de față imposibil să ai o viață modernă fără să generezi și date. Cu toate acestea, în momentul în care ne gândim la date mari sau mici, în continuare ne gândim la date pe care le creăm în mod activ, pe care le trimitem, cărțile de credit, ce folosim pentru a cumpăra cafea. Și asta înseamnă că avem intruziune, o participare la, în interiorul caselor noastre și în spațiile publice. În acest context trebuie să subliniem că Big Data înseamnă, de fapt, cel puțin două lucruri. E vorba de de un mit și de o tehnologie. Este posibilitatea de a colecta o cantitate fără precedent de date care pot fi analizate prin sisteme mai inteligente și sofisticate. Asta înseamnă, de asemenea, că acestea pot să dea o imagine greu de detectată înainte cu oarecare uh, acuratețe și obiectivitate. Și asta se aplică mai ales atunci când uh, aceste uh, megadate sunt utilizate în context social. Nu mă refer la domeniul de cercetare. Suntem de părere că interconectarea acestor două elemente, mit și tehnologie, au implicații deosebit de importante. În momentul în care prezint o conferință a studenților, încerc să le explic ce înseamnă de fapt megadatele. Aici, dacă vă uitați la arhivele Stasi, Poliția Secretă din Germania, uh, fosta Germanie democratică, aceasta ar însemna uh, pătrățica aceea de dimensiuni uh, comparativ cu arhivele NASA, Agenției Naționale de Securitate din SUA, NSA. Iată, același exemplu transpus în suprafețe geografice. Următorul slide, vă rog. A existat uh, anumite articole când s-a vorbit despre faptul că anal, um, analiza făcută de anumite companii de marketing au permis lui Donald Trump să câștige alegerile în SUA. Ce face întreprinderea respectivă? Folosește datele pentru a prezice profilul și personalitatea alegătorilor în anumite regiuni geografice pentru a putea susține anumite uh, uh, anumiți candidați și au venit cu astfel de formulare de profilare a alegătorilor și astfel pot veni până la 5.000 de puncte de uh, acces la date. Ceea ce este fascinant în acest caz este faptul că aceasta demonstrează legătura care există între mit și realitate. și nu știu dacă o astfel de întreprindere de marketing unică pe internet ar fi avut într-adevăr o astfel de uh, influență asupra alegerilor. Pentru că, în fond, toți candidații au fost uh, supuși unor astfel de campanii de marketing și nu există dovezi precum că această metodă ar fi funcționat. În același timp, aceste exemple sunt o ilustrare excelentă a faptului că megadatele pot încălca drepturile fundamentale. E vorba de informații foarte sensibile care pot duce la discriminare bazată pe rasă, pe gen și care pot face în așa fel încât aceste date să fie accesibile din punct de vedere public. Vreau să spun că nu e vorba de informații date în mod voluntar de către cetățeni, ci e vorba de informații pe care aceștia le împărtășesc pe rețelele sociale și nu sunt conștienți de faptul că e vorba de informații sensibile și care pot fi preluate. Deci e vorba de o adevărată încălcare a dreptului la viața privată și faptul că nu se face o distinție între datele personale și nepersonale. Exemplul acesta demonstrează că aceste predic, preziceri de viitor sau uh, interferențe pot fi uh, ne, incorrecte sau pot fi uh, manipulate și pot avea implicații, spre exemplu, pot duce la discriminare dacă aceste profiluri sunt utilizate pentru uh, angajare, pentru anumite fișe de poliție și așa mai departe. Și unele dintre ele sunt folosite astfel în SUA. Și acel lucru pune probleme, pentru că lipsa de transparență despre felul în care se analizează aceste date și de multe ori consumatorul nici măcar nu știe că face obiectul unei astfel de profilări. Și acest lucru face că regulamentul de protecție a datelor este inutil, pentru că în fond nu s-au procesat date personale, pentru că nu există informații despre felul în care profilarea s-a făcut. Un alt aspect care trebuie să fie subliniat. În organizația noastră noi spunem că informația reprezintă putere. Puterea corupe uh, și, în mod clar, puterea absolută corupe în mod absolut. Și suntem conștienți de faptul că din informațiile care există, toate datele care tranzitează prin companii și către țările terțe care împărtășesc aceste informații în intern sau prin diferite agenții de securitate, știu absolut tot despre fiecare dintre noi. Deci pot exista manipulări, pot exista discriminări și nu cred că o astfel de, niciun astfel de entitate n-ar trebui să aibă o atât de mare putere în acest domeniu și, uh, spre exemplu, înregistrarea în masă, supravegherea în masă, interpretarea, așa cum se întâmplă în SUA în momentul de față. Și ultimul punct la care doream să mă refer. Exemplul acesta, care a atras foarte multă atenție, se referă și la datele pe rețelele sociale. Felul în care se face această profilare și această prognoză în momentul în care ne uităm la ceea ce se întâmplă cu aceste informații. Există studii științifice care pre, pre, pretind să analizeze comportamentul social al anumitor categorii de persoane. Și aceste informații pot fi utilizate de entitățile care se ocupă cu aplicarea legii. Se pot utiliza date genetice, date biometrice, algoritmi pentru a intervin pentru a monitoriza anumite categorii de persoane și toate aceste informații pot fi puse la uh, dispoziția poliției. Însă toate aceste elemente pot fi contestate, tocmai prin exemplele pe care vi le-am dat. E vorba de o încălcare a dreptului la viață privată, eventuală discriminare, uh, utilizarea abuzivă a softurilor și o, un dezechilibru al puterilor. Și felul în care se utilizează informațiile culese de pe rețelele sociale în cazuri de încălcare a legii utilizate deci de către serviciile de poliție în Regatul Unit, asta demonstrează că există anumite uh, setări care uh, sunt prevăzute pentru ca aceste informații să rămână private. Spre exemplu, în dosarele în care se utilizează o profilare, E foarte greu să vorbești în general de categorii de persoane, pentru că e nevoie de metodologie, e vorba de informații personale, informații publice, uh, prognoză generală, prognoză individuală și sistemul se poate bizui pe o sursă foarte largă de informații care pot veni din uh, arhivele, din uh, dosarele poliției, din date comerciale, și se pot bisui de asemenea și pe diferite metode de analiză, plecând de la statistică de bază până la inteligența artificială. Și, în final, aș vrea să fac un comentariu și către colegul din Estonia. Aici vorbim de cazurile cele mai invazive. Un exemplu vă pot da. În California, poliția a primit niște apeluri în ceea ce privește o um, anumită regiune. S-a răspuns la acest apel de urgență și s-au fost mobilizate o gamă foarte largă de informații în ceea ce privește uh, persoanele implicate tocmai pe a, pentru a calcula uh, traiectoria acestora. Cer scuze, am să vorbesc mai rar, spune și încă o dată, vreau să spun că e foarte important să facem o distinție clară între mit și realitate. Există o tendință de a avea o supra încredere în capacitățile de analiză față de aceste megadate și uh, rapoartele predictive făcute de către poliție subliniază faptul că există de multe ori anumite afirmații sau prezumții eronate încă de la bun început și că informațiile de care dispunem nu sunt suficiente și uh, uh necesare pentru a reduce uh, gradul de criminalitate. Și în concluzie aș dori să menționez anumite îngrijorări pe care le putem avea cu aceste forme invazive de prezicere și profilare. Evaluarea riscului Uh, riscul legat de un anumit individ, ca acesta să devină suspect sau să fi fost suspect în foste crime sau mm, încă nedeslușite, acest lucru evident poate pune și probleme de uh, încălcare a dreptului la viața privată. Și îngrijorarea este că se utilizează date care sunt publice pentru a organiza aceste breșe în dreptul de libertate la viață privată și informații mondene, accesibile, sensibile pot fi utilizate pentru a profila în mod sensibil un suspect. Uh, și forțele polițienești, uh, dacă e să ne gândim la anumite grupuri de cetățeni, pot crea aceste modele pentru a supraveghea felul în care o, un colectiv sau niște manifestanți se pot deplasa. O altă îngrijorare se referă la faptul că nu putem vorbi despre date complet obiective. Orice analiză, orice profilare bazată pe uh, date publice accesibile sau pe informații din partea colecției vor fi la un moment dat manipulate și vor duce la discriminare. Și în final, Toate aceste instrumente utilizate de către poliție, în fond, sunt proprietatea, sunt software-ul, software-ul uh, care, de fapt, sunt proprietatea unei întreprinderi private care le vinde acestor uh, uh, forțe polițienești. Și, în concluzie, regulamentul de protecție a datelor este un pas în direcția potrivită. Cu toate acestea, noi suntem convinși că în continuare sunt aspecte care fie trebuie analizate mai în profuzime, fie trebuie să fie preluate într-o directivă referitor la dreptul la viață privată pentru a face distinția între date personale, nepersonale, date uh, identificabile și anonimizate și distinția între colectarea datelor și generarea datelor. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim și pentru această prezentare. Și acum aș dori să dau cuvântul colegilor deputați care doresc să intervină și, așa cum spuneam ca și înainte, am să dau mai întâi cuvântul doamnei raportor și apoi ceilalți colegi care ar dori să intervină. Vă rog, doamna Gomes. Thank you. Mulțumesc și aș dori să mulțumesc uh, experților, prietenilor noștri din Estonia. Într-adevăr, cred că e un caz foarte interesant în care aceste tehnologii privind uh, metadatelor sunt folosite cu rezultate pozitive, se pare, dar și cu o tratare prudentă. Sigur că în domeniul fiscalității uh, trebuie să existe un consimțământ, deci uh, îți bazezi acțiunile pe baza unui consimțământ, ăla unui acord din partea cetățenilor ar putea fi un uh, instrument foarte bine, foarte util pentru a combate evaziunea fiscală, frauda fiscală, pentru a combate criminalitatea organizată și întrebarea mea ar fi Sigur, am înțeles că aveți un acces limitat în diversele departamente pentru a se asigura că aveți acces doar la informația necesară. Însă, cât de mult schimbați aceste informații cu celelalte instituții de aplicare a legii sau ați putea folosi? Deci spuneți că folosiți informațiile doar când e necesar, în scopuri fiscale. Dar să zicem, uh, pentru a combate terorismul, puteți invoca acest uh, argument uh, pentru a schimba pragul și cum funcționează lucrurile în practică? Doamna Karl Teutner. Îmi cer scuze, spune vorbitoarea. V-ați referit la pericole, faptul că majoritatea sistemelor sunt uh, construite de către comercianți privați și care nu pot fi uh, controlați. Dar, domnule Savim, ați spus că aplicația dumneavoastră a fost uh, dezvoltată împreună cu Universitatea de la Tartu. Ne puteți spune dacă uh, se respectă protecția datelor uh, și dacă prevederile din regulamentul general privind protecția datelor sunt respectate. Și amândurora, aș dori să vă pun o întrebare legată de consecințele datelor agregate din diverse surse. Care sunt uh, oportunitățile, dar și care sunt problemele legate de aceste date? trăim într-o eră în care toate acestea se întâmplă. Deci nu avem de ales. Ideea este să recuperăm decalajul uh, la nivel uh, legislativ, să reglementăm, să încercăm să influențăm comportamentul uh, industriei, dar și al opiniei publice în legătură cu implicațiile și să ne adaptăm la comportamentul la această realitate. Dar în ce măsură decidenții politici își pot baza deciziile pe astfel de instrumente cu conștiința faptului, și s-a spus acest lucru, că sunt oportunități imense, dar sunt și multe pericole și prejudecăți. Și de aceea riscul de discriminare, de exemplu, e, e real. Pe, pe noi ne uh, preocupă ce se întâmplă în Europa eu mi-aș dori ca regulamentul general privind protecția datelor să se aplice peste tot în lumea occidentală. Acestea sunt regulile pe care le aplicăm noi, dar ce se întâmplă cu China? Pentru că nimeni nu pare să-și facă griji în legătură cu guvernele noastre care încheie Um, încheie contracte cu uh, Huawei, prosperitatea chineză, asta înseamnă Huawei. Și am fost informați când am fost acolo că autoritățile chineze se angajează să stocheze în China absolut orice dată uh, print, de peste tot. Își face cineva griji în legătură cu acest, această realitate? Mulțumesc! Mulțumim și noi! Aș dori să-i dau cuvânt doamnei Verjiat și după aceea lui Mariu. Lauristin, doamna Verjia. Mulțumesc, mulțumesc uh, celor trei experți. Exemplele dumneavoastră mi s-au părut foarte interesante. O să vă fac totuși un uh, reproș. Ne-ați vorbit foarte mult despre avantaje. Mă adresez mai ales uh, domnilor din Estonia, reprezentanților Estoniei, ca să mă exprim așa. Deci ați vorbit foarte mult de oportunitățile pe care le oferă aceste sisteme care se bazează pe acordul și pe bunăvoința părților și pe această uh, voință de transparență pe care o putem înțelege. Ne-ați spus de asemenea că existau și riscuri că ați paliat aceste riscuri, dar nu ne-ați explicat concret cum. Și mi-ar plăcea dacă ați putea să ne spuneți puțin câte ceva și despre felul în care ați paliat uh, acestor riscuri. Cred că în Uniunea Europeană există o diferență foarte mare uh, între mentalități ce se poate face ușor în Estonia nu se poate face la fel sau în alte, în alte condiții. Mă gândesc la această idee de a generaliza sistemul. Poate nu se poate face în aceleași condiții și în alte țări. Eu vin din Franța și în Franța, în acest domeniu, avem o adevărată lipsă de încredere, suspiciune, poate nu întotdeauna fondate. În franceză se spune Uh, că atunci când te-ai ars uh, cu ciorba, sufli și în iaurt. Deci, există totuși anumite elemente de care trebuie să ținem cont. Și aș dori să o întreb pe doamna Caltenoier ce părere are despre aceste experiențe pentru că mie mi s-a părut că există o riscă, o, o concordanță între riscurile la care vă refereați și apoi riscurile potențiale pe care cele două sisteme care ne-au fost prezentate le pot uh, uh, include. Și apoi, doamnă, ați tras uh, un semnal de alarmă în legătură cu o serie de riscuri, dar nu ne-ați prezentat uh, soluții la ele, pe lângă faptul că directiva ar trebui să fie completată. Ați făcut câteva sugestii în acest sens. Deci mi-ar plăcea să ne spuneți ce credeți, pentru că cred că răspunderea noastră de legiuitori e tocmai să venim cu soluții sau să încercăm să facem propuneri de soluții. Sau cel puțin în faza în care ne aflăm să schițăm puțin uh, activitatea noastră viitoare. Mulțumesc! Mariu, Mariu Lauristin. Mulțumesc! în ceea ce privește folosirea uh, metadatelor în domeniul fiscalității, pentru că Ana e interesată, pentru că face parte din Comisia Taxe. Pe mine m-ar interesa ce se întâmplă cu TVA-ul. S-a vorbit foarte mult despre frauda cu TVA. S-a spus că TVA-ul este atât de greu de colectat încât nu putem folosi uh, diferențele de TVA pentru anumite bunuri sau servicii pentru că e foarte greu de calculat. Vă puteți referi mai ales la, deci, la acest subiect specific al TVA-ului. Reprezentantul poliției a spus și mi-a plăcut acest lucru că folosesc uh, aceste open data, deci date deschise. Cercetătorii le pot folosi și pot uh, să-și bazeze analiza pe ele. Ce se întâmplă cu autoritățile fiscale? Pe mine, în calitate de mm, cercetător, m-ar interesa cum aceast, acest model analitic ar putea să fie aplicat uh, datelor fiscale, nu personale, dar în general. Există politicieni care pot avea acces, de exemplu, ministrul de finanțe poate avea acces la aceste date, dar nu economiști în general care, sau cercetătorii care lucrează în uh, universități. Deci mm, ne îndreptăm spre accesul public uh, la date, deci open data. Uh, vom avea aceste date atât de numeroase la dispoziție, cum vom putea să le folosim? Mulțumim și eu Aș dori să adaug uh, câteva observații, câteva remarce și să adresez câteva întrebări, după care voi da cuvântul vorbitorilor pentru răspunsuri. Am constatat o diferență între ce a spus uh, domnul Savima în ce privește meta, aceste megadate și cele spuse de doamna Caltenoier în legătură cu ce ar putea face autoritățile polițienești în Statele Unite în legătură cu folosirea acestor megadate. Dacă am înțeles bine, domnule Savima, folosiți batele interne, dar și uh, informații anonime uh, ori celelalte exemple se bazează pe date personale care vizează pe anumiți uh, suspecți. Și cred că am putea să vedem că se conturează o direcție care să fie direcția potrivită. Deci, iată, s-ar putea să fie o dezbatere pe care o putem declanșa? Dacă ne puteți explica cum aceste două abordări care se uh, prefigurează pot fi combinate. O a doua întrebare vizează un exemplu abstract e vorba de dimensiunile sau de limitele etice ale acestor posibilități și întotdeauna dau un exemplu. S-ar putea să existe un algoritm, uh, algoritm pentru aceste meta, megadate care să permită colectarea lor, iar rezultatul e ca să zicem uh, o, un, o persoană al cărei profil a fost întocmit uh, e pasibilă să de exemplu, să comită o infracțiune sau uh, să facă o fraudă fiscală și așa mai departe. Deci, toate aceste trăsături care ar putea rezulta în urma acestor algoritm și care ar putea uh, fi un, uh, o prefigurare pentru un anumit tip de comportament, chiar dacă persoana respectivă nu are nimic de a face cu o activitate criminală sau penală, să zicem. Credeți că va exista un moment în care astfel de concluzii s-ar putea pe baza datelor să fie corecte, dar nu ar trebui să fie luate în calcul uh, în cadrul anchetelor penale, de exemplu. Pentru că va trebui să facem o demarcație și nu trebuie să Uh, facem o diferență între oameni doar pe baza profilurilor mm, bazate pe date. Deci aș dori să știu dacă există o astfel de graniță și dacă v-ați uh, gândit la o astfel de posibilitate. Aș dori să dau acum cuvântul experților. 4-5 minute, uh, vă rog, pentru fiecare și eventual să începem cu domnul Ritman. Try to answer all these questions uh, in the same order. Da, voi încerca să răspund în aceeași ordine la aceste întrebări. În primul rând, uh, transmiterea informațiilor între diverse administrații. Facem și noi acest lucru, însă este foarte strict ceea ce transmitem și trebuie să protejăm toate aceste, toate, toate aceste informații protejate și trebuie să știm de ce, care este scopul dacă nu există niciun scop real sau nu uh, scrie în lege că instituția respectivă are nevoie de informația respectivă, nu o transmitem. Uh, avem o lege în Estonia care reduce sarcina administrativă și dacă ai transmis deja anumite uh, informații statului, alte administrații nu pot să solicite aceeași informație. Însă dacă deja ai uh, transmis aceste informații, atunci uh, ai dreptul să ceri administrației să transmită informația respectivă. Însă uh, noi nu transmitem informații dacă nu există o justificare legală sau toate agențiile statului dețin informații necesare împreună, este o bază uh, de date imensă, însă informațiile sunt separate, nu poți să te loghezi undeva la nivel central și să vezi toate informațiile. Este imposibil. Așadar, în ceea ce privește încrederea și diferențele culturale, bineînțeles, există o problemă, însă asta ar trebui să facă statul, să construiască încrederea că orice date colectăm, oamenii trebuie să aibă încredere în noi și că aceste date sunt protejate în mod juridic sau în alt fel. Bineînțeles că în Estonia uh, lucrurile par să fie simple pentru că oamenii au încredere în noi, au încredere în mediul electronic și nu se tem de acesta. Însă trebuie să arătăm în fiecare zi, în viața de zi cu zi, că Uh, suntem de încredere și că aceste informații nu se, nu se scurg. scurg. Noi separăm în acest sens uh, bazele de date, folosim date separate și datele nu sunt scurse în altă parte. După aceea, uh, TVA este cel mai, cea mai ușoară taxă de fraudat. Am văzut că în spatele acestui regulament complex, biții și baiții de informație uh, există uh, și înregistrează tranzacțiile, ceea ce se cumpără, ceea ce se achiziționează. Deci aceste informații, cu aceste informații poți construi un algoritm. Noi nu nu avem, nu ne interesează ce fel de bunuri sau servicii s-au tranzacționat. Uh, noi avem doar un algoritm și informațiile nu pot să se schimbe automat, primim doar uh, informațiile minim necesare. În acest fel este mult mai ușor și avem și uh, companii de uh, companii de contabilitate care ne solicită câteodată un alt algoritm și așa trebuie să funcționeze lucrurile. După aceea, cum să reducem evaziunea fiscală, după cum v-am spus, dacă uh, cum folosim informațiile ce fel de portaluri folosim și cum tratăm cu aceste companii care se ocupă cu evaziunea fiscală. Pentru că, din partea companiilor, nimeni nu vrea să facă afaceri cu aceste companii care evită taxele, pentru că astăzi nu plătesc statul, dar mâine poate nu te vor plăti pe tine. Așadar, este un risc și dacă acest risc este identificat, uh, uh, compania respectivă devine un paria pe piață și noi sperăm că lucrurile să se îmbunătățească treptat în acest sens. Mm, ultima întrebare este mai degrabă pentru poliție. Poate în viitor vom avea algoritmi care să arate că unii plătesc mai puține taxe decât media. Însă astăzi nu folosim asemenea algoritmi și sperăm că nu va fi nevoie să folosim volumele mari de date pentru a calcula taxele sau a face o analiză de risc. După cum v-am arătat, dacă începi să transmiți ce fel de risc ai înregistrat, este greu să explici uh, de unde apare riscul. Vă mulțumesc pentru atenție. Mr. Zamima. Thank you. Uh, I also answer to the questions mulțumesc. Voi încerca să răspund și eu la întrebări în ordinea prezentată. Uh, și noi transmitem, transmitem datele altor uh, agenții de aplicare a legii. Unele intră în uh, sisteme de informație. Sunt de acord cu domnul Reitman că Drepturile de acces uh, depind de funcții, deci uh, diverse persoane pot avea acces la diverse niveluri. Și noi cooperăm cu Universitatea Tehnologică din Tallinn, care ne dau soluții pentru uh, verificări. Ei nu au acces la aceste fișiere, ne acordă doar uh, cercetare și soluții, operațiunile sunt făcute de unitatea noastră internă de control. Bineînțeles, anumite schimburi de date sunt bazate pe cereri, însă toate schimburile de date țin cont de ceea ce s-a solicitat, care a fost scopul cererii și, în orice caz, avem o comisie specială în Parlamentul nostru care se ocupă cu problemele de, problemele de supraveghere și încearcă nu doar să supravegheze autoritățile de securitate, dar și autoritățile de frontieră și pentru a vedea dacă adunarea datelor corespunde legii și dacă se respectă dreptul la viața privată a terților. Fiecare persoană are dreptul să ă, ceară poliției informații în legătură cu ă, ce fel de informații sunt stocate după aceea, consecințele agregării datelor din surse diferite. Este destul de dificil să facem acest lucru. Dificultatea cea mai mare probabil este cea tehnică, cum ne asigurăm că datele sunt bine integrate și că informația reprezintă într-adevăr ceea ce uh, trebuie pentru că datele ar putea să reprezinte altceva. Durează destul de mult să agregezi datele din diverse surse și poate aceasta este și amenințarea să ne asigurăm că datele sunt fiabile, că sunt actuale și corecte. Sunt de acord cu dumneavoastră că unele dintre soluțiile din Estonia poate nu pot fi aplicate în state mai mari. Și poate este mai ușor pentru noi ca stat mai mic, avem 4.000 de polițiști Poate este mai ușor pentru noi să monitorizăm lucrurile și să introducem inovații. După aceea, într-adevăr, în majoritatea cazurilor, prezentarea mea prin, privea date interne și anonimizate, însă monitorizăm și rețelele sociale avem angajați care monitorizează rețelele sociale pentru a afla dacă există activități care nu sunt permise, de exemplu, activități împotriva minorilor. În acest caz, ofițerul fie transmite datele către departamentul competent sau acționează și încearcă să protejeze dreptul minorului, de exemplu. Acestea au fost anumite cazuri. După aceea, dacă uh, uh, operatorii privați sunt periculoși avem regula generală că datele dezvoltate pentru poliție trebuie să fie verificate cu codul uh, specific. Bineînțeles, există anumite produse care pot fi cumpărate în magazine, însă autoritățile sunt uh, precaute și monitorizează rețelele, conexiunile la rețea. Nu este ușor, însă Uh, soluția nu este un program privat, de exemplu, Universitatea Tartu nu ne, nu ne dă sistemul informatic, și, ci datele. Avem încredere în ei, nu putem verifica datele, dar avem încredere pentru că aceștia, uh, aici este în joc și încrederea lor. Uh, Estonia este o țară mică și dacă își pierd încrederea, își vor pierde încrederea publicului. Nu putem să verificăm, însă ă, datele care ni se acordă întotdeauna au o anumită certitudine statistică, 100% sau mai puțin. Ultima întrebare algoritmii pentru volumele mari de date și posibilitățile. Cred că algoritmii sunt uh, la același nivel de încredere, poate, sau similar cu um, cercetarea. Există cercetare mai bună, mai puțin bună, există cercetări care sunt uh, științifice și altele care nu. Deci este o problemă asemănătoare. Poliția poate să aibă încredere sau nu, poate să fie precaută dacă este un algoritm sau doar o cercetare, însă în anchetă trebuie să fie reluate toate um, aspectele. Deci Mm, activitatea poliționească, poliționească predictivă poate să funcționeze pe anumite zone, dar nu pentru persoane. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Primele răspuns, primul răspuns în legătură cu vânzătorii privați. compania IBM a apărut în presă uh, anul trecut uh, spunând că pot să calculeze riscul de terorism al refugiaților folosind datele acumulate. A doua întrebare era legată de risc că au existat cazuri în care culoarea părului putea să prezică delincvența. Cam așa funcționează analiza acestor date. Am menționat și problema pe predicțiilor bazate pe personalitate. Am criticat compania respectivă și uh, am criticat afirmația că uh, compania respectivă ar putea să influențeze într-un fel sau altul alegerile avem însă like-urile de pe Facebook pot să fie corelate și uh, putem să corelăm uh, like-urile de pe Facebook cu caracteristicile de personalitate și se poate vedea că cineva căruia îi place Britney Spears sau, alt, sau și altceva are o probabilitate mai mare de a fi homosexual sau nevrotic și uh, ajung uh, la riscuri. Uh, Personalitatea este un cuvânt neutru, însă nevroza este un predictor pentru uh, boli mentale, ceea ce este informație foarte importantă. Like-urile pe Facebook ar putea să fie considerate date protejate în sensul că nu sunt accesibile nimănui sau oricui, dacă se fac uh, predicții similare din alte surse de date, cum ar fi date ale telefonelor mobile, sau se fac corelații în legătură despre uh, fiabilitatea creditului uh, sau bonitatea unei persoane pe baza cât, a cât de repede răspunde o persoană la telefon Uh, intră și alți actori, cum ar fi compania de telefon. De asemenea, în ceea ce privește Twitter, dacă se fac analize aici, totul are o corelație. Toată lumea care este pe Twitter are potențial de a uh, divulga uh, informații despre sine. Există o validitate științifică pentru aceste cercetări, însă șansele ca aceste predicții să fie greșite sunt destul de mari Înseamnă că în, anumit, în anumită bază de date există o șansă mai mare că există o bază de date în care fiecare dintre noi din această sală este clasificat ca de încredere sau nu, nevrotic sau nu și este dificil să aflăm unde se află aceste baze de date, cum au fost făcute aceste predicții și să le corectăm dacă sunt incorrecte. Asta dintr-un punct de vedere și nu avem de ales, uh, ni s-a spus, eu cred că putem face destul de multe, cred că transparența nu este soluția, chiar din motivele pe care le-am menționat, însă dacă ne gândim la internetul obiectelor, avem aici o oportunitate foarte mare pentru că există o suprapunere între amenințările de securitate și viața privată și avem uh, Uh, și trebuie să oprim această exploatare a datelor și anume generarea datelor care nu au nimic de a face cu serviciul. Și îmi place uh, foarte mult păpușa folosită de Consiliul Norvegian al Consumatorilor, pentru că este un obiect care este utilizat în gospodăria noastră și care generează și colectează date care nu au nimic de a face cu serviciul pe care îl oferă. Consumatorii nu sunt Uh, la curent cu datele colectate și astfel nu au niciun fel de drepturi și nici măcar nu pot să afle despre datele colectate. Nu pot să se plângă la Oficiul pentru Protecția Datelor. Deci uh, să oprim uh, exploatarea datelor ar fi un lucru. În al doilea rând că este un deficit de aplicare, din nou exemplul pe care l-am menționat de la Cambridge Analytica din Statele Unite, o companie care are o sucursală în Statele Unite, însă este o companie britanică într-un până la un anumit moment. Așadar, există multe activități, de exemplu, jucăria pe care am văzut, vă, văzut-o anterior, care sunt uh, ilegale și pentru că există un deficit de aplicare a legii, uh, costul pentru companii este des, relativ scăzut. După aceea, o observație finală, China, mm, ne preocupă mult China. Una dintre știrile cele mai îngrijorătoare a fost că uh, Citizen Score, care folosește uh, o metodologie de al, și algoritmi pentru a evalua uh, cât de conștient, conștiincios, este un cetățean, uh, ne îngrijorează foarte mult pentru că este invaziv și șansele de greșe, eroare sunt destul de mari. După aceea, aplicarea legii. Uh, am dat exemplul companiei Cambridge Analytica pentru că Big Data este un fel de mit tehnologic și anume că se crede că aceste date sunt fiabile și că aceste Big Data pot să rezolve probleme care nu se pot rezolva în alt fel. Uh, niciun fel de agenție de aplicare a legii nu ar trebui să se bazeze pe aceste predicții fără uh, un sistem de echilibru Trebuie să facem uh, distinția între predicțiile bazate pe locație și pe persoană. Chiar dacă se folosesc uh, cazierele, aceste caziere sunt uh, înclinate negativ, anumite infracțiuni sunt raportate, altele nu, alte anumite categorii de, de populație sunt mai des în vizorul poliției, altele mai puțin. Dacă ne uităm, ne uităm la datele istorice ale poliției, uh, șansele de discriminare sunt destul de mari, nu este neapărat o problemă de drepturile fundamentale, însă dacă vorbim despre scorul de risc individual, acest lucru nu ar trebui să existe, pentru că uh, riscul de eroare este extrem de mare. <laughs> Bun. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Vrem să mulțumim tuturor celor oratorilor pentru, a, pentru faptul că au făcut prezentări și au răspuns la întrebări. Și văd că mai dorește cineva din sala să intervină. Și am să vă mai dau o dată cuvântul și dumneavoastră și încă o dată, doamnei raportor, pentru a trage concluzii. Vă rog. Da, vreau să mă refer la partea referitoare la uh, programul din China. E vorba de proceduri destul de complexe care au să da niște puncte care nu vor determina cu 100% acuratețe dacă ești homosexual, dacă ești nebun sau dacă... Nu, ci va da doar niște, un scor, o cifră, o probabilitate Acum depinde apoi cum interpretezi acea probabilitate sau acea cifră. Deci s-ar putea să existe probabilitatea mai mare ca o persoană să facă ceva. Probabilitatea ca să fiu atacat cu gumă în momentul în care ies acum din clădire, să zic așa. Deci e clar că e vorba și de metodele ce sunt utilizate pentru a analiza deci datele statistice, datele științifice există, însă uh, statisticienii și matematicienii știu foarte bine cum trebuie să fie utilizate pentru a avea rezultate. Dacă angajezi un anumit, un anumit uh, tip de persoane, poate vei avea o probabilitate ca anumite lucruri să se întâmple mai mare decât dacă ai angaja alte persoane. Deci există astfel de module de calcul, dar acestea pot produce greșeli până la un moment dat. Și e adevărat că aceste scoruri sau aceste puncte, aceste cifre nu sunt decât o valoare binară. Președintele, Aș vrea doar să adaug faptul că depinde foarte mult și de felul în care vei face programarea acestor algoritmi pe care calități sau trăsături vei pune accentul. Eu am auzit ce s-a întâmplat în China și m-am întrebat și eu dacă cineva fumează sau dacă cineva, eu știu, nu știu, are anumite tipuri de activități. Poate fi utilizat asta ca și indicator dacă este cetățean bun sau nu? Da, știu foarte bine că e diferența între acel scor sau cifră și profilare și sunt foarte bine și clar conștientă de faptul că sistemul acesta de puncte sau de cifre sau de scor lucrează binar da, ești sau nu ești, uh, uh, meriți sau nu meriți să primești un, uh, un împrumut. Acum, din punct de vedere al consumatorului, sistemul acesta de profilare sau de, de, de acordare a unor scoruri utilizează volume foarte mari de date. Și sistemele acestea determină, predetermină niște decizii care vor avea consecințe pentru persoana respectivă. Spre exemplu, dacă ești angajat sau nu Poate nu o să afecteze persoanele de aici din această sală, dar dacă te duci să lucrezi la McDonald's, da, mii de oameni uh, trimit uh, CV-uri acolo și uh, pot fi afectați. Acum, întrebarea este ca ce, cum ar arăta un sistem neutru de acordarea scorurilor. Pentru că nu cineva spune, da, e vorba de, de valori, depinde, valorile vor determina cât de bun este candidatul și că algoritmul e ca un fel de cutie neagră, învață pe parcurs și coordonează dorința angajatorului cu rezultatele ce sunt uh, inputul pe care îl primește. Dar uh, dacă tu nu primești un, uh, nu ești angajat, nu știi până la urmă cum anume au fost utilizate aceste date, dacă ele sunt corecte, dacă au fost utilizate și analizate corect de către McDonald. Deci asta e problema. Deci nu știu dacă ne putem, dacă ne putem spune că o acuratețe mai mare a datelor a rezolvat problema. Nu, ci e vorba de echilibrul care există și care nu există, de fapt, între felul în care se iau aceste decizii și deciziile care afectează ulterior viața oamenilor. Da, președinte am înțeles că e clar că un aspect ce trebuie să fie aprofundat pe viitor. Ceea ce facem noi acum e clar, nu e decât un pas pe această cale lungă, într-un proces îndelungat și doamna Gomes este cea care ne va conduce pe această cale, pentru că dânsa este raportor, dânsa va redacta raportul ca urmare a audierii de astăzi, așa că am să dau din nou cuvântul doamnei Gomes pentru câteva concluzii succinte. Sincer, nu conduc nimic, nu vă îndrept nicăieri, învăț. E clar că e un proces în evoluție și trebuie să învățăm pe parcurs cu diferiți operatori și cu felul, diferitele modele ce există și să vedem unde ne pasc primejdiile. Și să vedem cum putem controla aceste mari pericole și să le reducem la maxim. Din câte am auzit, cred că este clar că nu ne putem vizui pe niciun fel de sistem în luare de decizii fiecare cetățean pentru decizia luată trebuie să, fie, să poată fi tras la răspundere în funcție de nivelul sau capacitatea, competența la, în care intervine. Fără de care implicațiile pot fi, consecințele pot fi foarte grave, nu numai pentru locuri de muncă, spre exemplu s-a dat acest uh, exemplu adineor, în domeniul locuințelor, în domeniul legislației penale și cred că întrebarea crucială în ceea ce privește agențiile de aplicare a legii este că trebuie să avem cei mai buni profesioniști și să investim în acest profesionism, să avem cele mai bune standarde. pentru a preîntâmpina această proastă utilizare sau, eu știu, consecințele nedorite ce decurg din discriminare. Și evident ar mai fi și multe alte lucruri. N-am timp acum să le prezint pe toate, să fac o sinteză, însă în mod foarte clar audierea aceasta a fost foarte utilă și aștept cu nerăbdare toate contribuțiile pe care dumneavoastră, experții, paneliștii, ne le puteți trimite. După cum a spus și domnul președinte, aici e vorba doar de un prim pas, începutul unui proces în care începem să întrevedem implicațiile. Și noi, la comisia noastră, nu vrem să pierdem din vedere implicațiile asupra drepturilor fundamentale. E ceva Uh, deosebit de important, avem regulamentul pentru protecția datelor, ne bazăm pe acest text, dar trebuie să identificăm acele neajunsuri sau lipsuri care ar putea fi rezolvate printr-o reglementare suplimentară sau poate nu. În orice caz, modificarea de comportament, evoluția în acest sens trebuie să fie în atenția noastră. Președintele, mulțumesc foarte mult încă o dată tuturor experților de astăzi și tuturor celor care au contribuit la acest eveniment. Vă urez tuturor o după amiază plăcută și vom uh, monitoriza în continuare acest subiect. Mulțumesc!